Este o plăcere pentru mine să vă urez bun venit la această audiere cu titlul Audiere publică privind protecția drepturilor cu, pentru persoanele cu uh, dizabilități, în primul rând din perspectiva petițiilor pe care le-a primit comitetul nostru. Punctul de pornire este, bineînțeles, numărul de petiții în acest domeniu. Vă rog să-mi permiteți să încep cu unele informații de natură tehnică. Aveți interpretare în majoritatea limbilor oficiale, cu, excepției, cu unele excepții. Să știți că această audiere este transmisă pe internet în direct și intervențiile vorbitorilor și participanților vor fi înregistrate scopul, obiectivul audierii de astăzi este să avem o privire mai detaliată în ceea ce privește rolul de protecție al Comisiei PETI în contextul punerii în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Și după cum știți, acesta este primul tratat ONU care se referă exclusiv la chestiuni legate de dizabilități uh, și primul care a fost încheiat de UE și de fiecare stat membru în parte. Convenția se asigură că persoanele cu dizabilități se bucură de drepturile existente pe bază egală ca toți ceilalți oameni. Anul acesta a fost marcat de un, de un moment istoric în ceea ce privește drepturile persoanelor cu dizabilități în UE. Uh, s-a prezentat primul raport UE în fața comitie, Comitetului UNCRPD la Geneva în august 2015, deci anul acesta. Comitetul uh, a emis o serie de observații concludente foarte importante care vor trebui să-și găsească reacția pe viitor uh, reacție care să implice un angajament solid și a, alături de noi sunt doamna Rosa Estaras Feragut și doamna Soledad Cabezon, care va veni curând reprezentând Comisia PETI în a, cadrul UE UNCRPD. Deci această a, comisie este dublu reprezentată. Avem doi reprezentanți în convenție. Uh, sunt mai mulți uh, colegi pe care ar trebui să-i prezint. Doamna Stevens deocamdată nu este aici, probabil încearcă să ajungă uh, și vreau să vă informez că sunt dificultăți de trafic astăzi în Bruxelles uh, din cauza unui accident, unui accident în rețeaua de tramvai. Așa că sperăm că toată lumea va reuși să ajungă la Parlament mai curând, sper eu, decât mai târziu. Să vă informez și că prezent Alta comisie primește în fiecare an un număr de petiții care se referă la dificultățile cu care se confruntă persoanele cu dizabilități în întreaga UE, în diverse domenii, de exemplu, domeniul ocupării, educației, sistemele de învățământ, accesul la transportul public, Comisia încearcă să uh, dea soluții nejuridice, nejudecătorești la aceste petiții, cooperând strâns cu ceilalți membri ai Convenției și cu comitetele, cu comisiile competente din Parlament. Petițiile adesea au reprezentat uh, contribuții importante pentru comisiile legislative din Parlament, care bineînțeles că au responsabilitatea de a uh, uh, elabora legislație și noi încercăm să ne aducem contribuția prin îmbunătățirea acestei cooperări. Sunt convinsă că această audiere este o ocazie foarte bună pentru membrii acestei comisii și toți oaspeții de astăzi de a reflecta în mod optim la cum să răspundem la problemele cetățenilor, respectând, bineînțeles, cadrul Convenției și legislația europeană. Din nou vă spun bun venit și aștept cu nerăbdare o dezbatere plăcută și fructuoasă. Aș vrea acum să dau cuvântul domnului Mark Priestley, profesor la Centrul pentru Studii privind dizabilitățile la Universitatea din Leeds Profesorul Priestley ne va prezenta studiul uh, științific pe care l-a cerut uh, Departamentul de Politici C în ceea ce privește rolul de protecție al, Comite- al Comisiei PETI în contextul implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Și acum, domnule Priestley, vă dau cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc doamnă președinte, stimați membri ai comisiei, vă mulțumesc că m-ați invitat să vă prezint astăzi acest raport și mulțumesc și secretariatului și Parlamentului care au fost foarte eficienți în uh, elaborarea acestui raport ca să fie gata la timp pentru audiere. Avem și copii, ale, copii imprimate ale raportului, le puteți studia în cursul zilei Eh, de-abia au ieșit de sub ieri, sunt calde, literalmente. Așa că vă puteți servi. Raportul s-a publicat și pe pagina de internet a Comisiei și reprezintă un studiu în contextul, eh, despre contextul în care acționează Comisia eh, și o analiză în ceea ce privește petițiile care s-au primit și au fost analizate în cursul ultimilor trei ani, 2012-2014. Principalele secțiuni ale acestui raport uh, se regăsesc și în uh, copia pe hârtie este un capitol care se referă la drepturile privind dizabilitățile și la UNCRPD, rolul de protecție, uh, chestiunile legate de dizabilități care sunt semnalate în petiții, problemele care apar și exemple de alte mecanisme de protecție, atât la nivel european, cât și în statele membre. Uh, și ă, la nivelul ONU. Și sunt și o serie de recomandări atât pentru Parlamentul European cât și pentru alți actori și la finalul raportului o să găsiți o anexă cu exemple care dă detalii în ceea ce privește ă, petițiile legate de dizabilități și modul în care acestea se leagă de articole din convenție. Așadar, să vă dau câteva explicații de context, acestea se regăsesc și în raport, trebuie să înțelegem rolul uh, Comisiei în contextul drepturilor omului și uh, că acestea reprezintă valori uh, esențiale europene, așa cum sunt ele instituite prin articolul 2 din TFUE. Și ne aducem aminte că prin programul de la Stockholm, Parlamentul European și-a luat angajamentul de a crea o Europa a drepturilor. Și Europa trebuie să constituie un exemplu în ceea ce privește protecția acestor drepturi. Deci protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități este văzută într-un context mult mai amplu. Având uh, în vedere acum drepturile persoanelor cu dizabilități, în special uh, care există în uh, dreptul european și internațional, avem Carta Drepturilor Fundamentale, există un mecanism de cooperare și de recunoaștere a acestor drepturi și Convenția ONU în ceea ce privește drepturile persoanelor cu dizabilități. Aceste niveluri diferite de guvernanță interacționează și uh, Poate că este puțin greu să înțelegem cum se leagă ele, uh, este puțin mai complicat, uh, dar Uniunea Europeană a ratificat protocolul la această convenție. Până la un sfert din electoratul european declară că au o, un oarecare grad de dizabilitate. Deci există un electorat uh, numeros în uh, Uniunea Europeană de care trebuie să ținem cont uh, atunci când ne gândim la chestiunile politice și drepturile lor sunt recunoscute în, în Cartea Drepturilor Fundamentale, la articolul 26, unde se spune că Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor cu dizabilități de a beneficia de măsuri care sunt menite să le asigure independența, integrarea socială și ocupațională și participarea la viața comunității. Deci există un, o recunoaștere a acestor drepturi gândindu-ne la uh, punerea în aplicare a acestor drepturi, trebuie să ne situăm în contextul unui model social privind dezabilitățile. Când am predat această parte la universitate, uh, important este să arătăm că uh, nu este vorba de o dizabilitate ca fiind o caracteristică a persoanei individuale, ci trebuie văzută în contextul social mai larg, deci trebuie identificate și uh, eliminate barierele din calea participării și egalității și uh, implicarea oamenilor cu dizabilități și organizațiile lor oriunde este posibil. Și acesta este și spiritul în care Convenția ONU uh, este uh, scrisă Acum, pentru implementarea convenției uh, și uh, modelului social în Europa, avem strategia europeană privind dezabilitățile uh, și un cadru un mai formal de mecanisme destinate să promoveze, să protejeze și să monitorizeze aceste drepturi instituite în dreptul internațional prin CPRD. Așadar, UNCRPD este un tratat global privind drepturile omului, este primul tratat pe care l-a ratificat UE și uh, în, împreună cu statele membre. Împreună cu acest tratat se uh, instituie o serie de obligații pentru UE, ca și pentru statele membre, de a proteja și de a monitoriza drepturile persoanelor cu dizabilități, drepturi care acoperă toate domeniile vieții cotidiene și toate chestiunile de natură politică. Deci este un spectru larg de drepturi. Nu este vorba de drepturi speciale ale persoanelor cu dizabilități, ci doar imperativul ca aceste persoane se bucure de drepturi ca toată lumea. Pentru a pune în aplicare această convenție există o serie de mecanisme, ceea ce numim punerea în aplicare internă. Scopul acestei convenții se referă și la aranjamentele de la nivelul UE. Deci când se vorbește despre punerea în aplicare internațională, vorbim despre nivelul ONU. Uh, și nu nivelul UE. UE este la fel de responsabilă ca și statele membre. Această parte de punere în aplicare internă, conform articolului 33, spune că UE trebuie să aibă în funcțiune puncte focale și un mecanism de coordonare pentru a proteja și a monitoriza drepturile acestea și asta ne interesează foarte mult, protecția acestor drepturi, aici este marcat rolul PETI. În prezent sunt cinci organisme numite în cadrul UE uh, pentru a pune în aplicare Convenția Parlamentul European, dar și Ombudsmanul European, Comisia Europeană, care are rol uh, consultativ, FRA, Agenția pentru Drepturile Fundamentale și EDF, Forumul European pentru Dizabilități. Toate aceste organisme au diverse funcții, diverse roluri, care sunt menite să promoveze și să protejeze drepturile omului până la urmă. În ceea ce privește mecanismele de protecție, există patru astfel de structuri care au mecanisme de protecție uh, și ne gândim când vorbim despre protecție la aplicarea legilor în acest domeniu și la sancționarea încălcărilor. În acest moment, uh, Agenția pentru Drepturile Fundamentale nu are mandat de a înregistra Uh, plângeri individuale, dar toate celelalte organisme pot face acest lucru. Deci Parlamentul are această procedură de petiții, orice cetățean poate să înainteze o petiție, Ombudsmanul European are o procedură prin care se depun plângeri. Comisia Europeană are și ea una și Forumul European pentru uh, Disabilități primește și el multe, multe plângeri din partea persoanelor, familiilor și organizațiilor uh, de persoane cu dizabilități. Deci sunt cel puțin patru mecanisme de protecție care acționează deja în mod divers, diferit. După cum am auzit deja din partea doamnei președinte, rolul Comisiei PETI se referă foarte mult la uh, uh, semnalarea neconformităților către autoritățile relevante la nivelul UE sau în statele membre și să facem o mică recapitulare. Oricine, orice cetățean, orice cetățean UE sau rezident UE sau orice organizație cu sediul în UE poate veni cu o petiție în fața acestei comisii. Nu este uh, același mecanism ca la uh, ce, inițiativa cetățenească, nu este nevoie de milioane de semnături, uh, ci o singură semnătură este suficientă și sunt însă petiții care știți că au foarte multe semnături. avem un caz în care există un milion de semnături pe o petiție. Mai ales în ceea ce privește încălcările din partea statelor membre atunci când acestea încalcă dreptul UE. Una dintre dificultăți atunci când ne gândim la Convenția ONU și la protecția drepturilor instituite prin aceasta, sunt chestiuni care țin de fapt de sfera activității UE și punerea în aplicare a Convenției și aici avem de-a face cu un domeniu puțin mai amplu decât credem, nu este simpla punere în aplicare a legii. Important este că această comisie este independentă de statele membre și de comisie atunci când își desfășoară activitatea și propune soluții non-juridice, pentru că nu se află în poziția unei autorități juridice, dar uh, semnalează problemele către autoritățile relevante. Sunt mai mult de 2000 de petiții în fiecare an care sunt prezentate aceste comisii. Este o sarcină foarte mare din, în ceea ce privește munca acestei comisii și chestiunile legate de dizabilități reprezintă doar o mică proporție dintre aceste petiții. Sunt și alte chestiuni care sunt semnalate, chestiuni legate de mediu și multe altele. Dar deși proporția este mică, aceste petiții sunt de mare importanță juridică, legală, pentru că ele se leagă de punerea în aplicare a Convenției ONU și sunt semnificative și în ceea ce privește obligațiile UE în contextul dreptului internațional, deci merită o atenție deosebită acest mic grup de petiții. Și este meritul Comisiei PETI că am avut uh, o audiere în septembrie și avem și astăzi această audiere publică. Deci, într-un fel, se recunoaște foarte clar semnificația acestui mic număr de petiții la nivelul dreptului internațional care sunt problemele care apar în aceste petiții. În raport uh, și, și aici vă prezint un grafic, uh, nu trebuie să vă chinuiți să citiți textul pentru că este mic scris, dar sunt o serie de probleme care uh, sunt arătate în petiții și care se leagă de diverse articole ale Convenției. Cel mai mare număr de petiții care au fost analizate sunt legate de chestiuni legate de protecția socială și standardele de viață. Și ne punem imediat întrebarea chestiunii, în, în, întrebarea competențelor partajate cu statele membre, chestiuni de acces, apoi trans, uh, acces la uh, mediul înconjurător, la transport, accesul persoanelor cu mobilitate limitată, de asemenea probleme în ceea ce privește munca și ocuparea forței de muncă, uh, traiul independent și includerea în comunități. Acestea sunt cele mai comune subiecte, dar au fost și petiții care se leagă de cel puțin 15 alte articole din convenție. Interesant, poate că cele mai Um, importante articole din convenție încă nu au, uh, n-au avut petiții. Și văzând petițiile care au fost uh, prezentate în septembrie, uh, ne-am axat pe patru subiecte relevante care țin de competența partajată între UE și statele membre. Prima, accesul, mhm. accesibilitatea. O serie de petiții pe care le-am primit și le-am analizat se leagă de accesul la transportul public. A fost o petiție legată de accesibilitatea și la uh, căile feroviare, la transportul feroviar în Spania. Uh, și s-a verificat conformitatea cu uh, regulile UE în ceea ce privește transportul. Deci nu este vorba doar de o analiză simplă care să um, ne arate dacă este vorba de o încălcare a drepturilor sau nu, ci despre o analiză mai amplă a activității la nivelul UE. Pentru că UE a ratificat convenția uh, și pentru că cetățenii nu au găsit o soluție juridică în Spania, s-au îndreptat către nivelul UE, către Parlament. Dar dacă încălcarea respectivă înseamnă și o încălcare a dreptului comunitar, de exemplu încălcarea directivelor privind transporturile, interoperabilitatea sistemelor feroviare, atunci o astfel de petiție înseamnă că nu s-a transpus corect dreptul UE și atunci este uh, nevoie de acțiune la nivelul UE. Și ne punem întrebarea dacă UE acționează suficient de ferm pentru a proteja drepturile persoanelor în lumina Convenției ONU. Sunt o serie de instrumente la dispoziția UE care trebuie utilizate în mod riguros pentru a sprijini, asista și încuraja sau cere Spaniei, în cazul de față, sau statul membrului, statului membru respectiv, să uh, remedieze situația într-o anumită, într-un anumit domeniu al activității UE. Uh, traiul în comunitate, mai ales uh, chestiuni legate de utilizarea fondurilor structurale, fonduri europene care au fost utilizate uh, Uh, pentru persoanele cu dizabilități. Uh, the non-transposition of EU directive. În ceea ce privește netranspunerea um, directivei europene și am evaluat de asemenea situația protecției sociale și astfel am ajuns să ne gândim și la coordonarea politicilor sociale. Deci, Comisia PETI poate să acționeze în multe feluri, din inițiativă proprie, dar trebuie și să clarifice rolul ei în legătură cu drepturile persoanelor cu dizabilități și modul în care um, sunt organizate relațiile sale cu um, Agenția Drepturilor Fundamentale, cu Ombudsmanul și așa mai departe. Se pot pregăti rapoarte speciale privind drepturile din Convenția ONU. Concluziile raportului sunt că există um, o gamă foarte largă de probleme ale persoanelor cu delabilități um, și există sprijin în rândul publicului pentru ameliorarea acestor situații, dar există probleme complexe de guvernanță între ONU, UE și statele membre, dar se pot face mai multe pentru ca Comisia și Uniunea Europeană și organismele care pot să acționeze să o facă din proprie inițiativă pentru a pregăti pregăti rapoarte, a face studii, a coopera cu societatea uh, civilă și așa mai departe. Se pot ameliora diverse procese, așa cum am spus la sfârșitul raportului. Nu uh, le voi menționa pe toate, dar, de exemplu, regulile parlamentare de procedură uh, cer ca petițiile să fie depuse în formă scrisă. În convenție se spune că și Uh, limba uh, gestuală trebuie să fie uh, acceptată. Trebuie să ne asigurăm că aceste petiții uh, sunt marcate pentru semnificația lor și să fie introduse în audieri speciale ca aceasta. După cum am spus, soluțiile extrajudiciare uh, ca și în statele membre, de multe ori nu oferă o reparare definitivă, dar eu cred că putem să facem mai multe pentru ca ele să fie mai eficiente. Și raportul atrage atenția asupra domeniilor în care protecția drepturilor conform Convenției pot să depășească percepțiile tradiționale ale competenței Uniunii Europene. Comisia ONU, în observațiile sale, a subliniat deja responsabilitățile Uniunii Europene pentru a coordona ocuparea educația și alte domenii din politicile sociale în cadrul semestrului european și uh, prin uh, intervențiile în țările uh, care fac obiectul memorandumului sau prin fondurile sale de investiții. Și deci are o responsabilitate pentru coordonare. Este în sfera sa de, de uh, responsabilitate și deci uh, Um, este foarte important să se canalizeze toate aceste elemente în cadrul semestrului european și este de domeniul Uniunii Europene. Mă voi opri aici. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Este încurajator să vedem că ceea ce încercăm să facem noi în această comisie uh, este confirmat ca fiind pozitiv și pe cei din domeniul academic universitar. Deci, cred că pot spune colegilor că trebuie să fim mândri de ceea ce facem, dar putem face mult mai multe și trebuie să reușim. Contez pe sprijinul dumneavoastră și ne vom adresa din nou dumneavoastră când vom dori să facem mai multe, așa cum ați spus în intervenția dumneavoastră, pentru că putem face mai multe în domeniul de competență al Uniunii Europene și vom reveni la aceste sugestii. Și acum am plăcerea să dau cuvântul moderatoarei primului grup de discuții, doamna Rosa Estera Sferagut, care um, se află aici alături de Soledad Cabeson, care va conduce discuțiile din al doilea grup de discuții, din al doilea panel, um, care reprezintă comisia noastră în um, cadrul um, Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu diabilități. Rosa, ai cuvântul. Bună ziua și le mulțumesc membrilor din Comisia PETI, dar și tuturor organiz- reprezentanților tuturor organizațiilor și asociațiilor care reprezintă persoanele cu dizabilități. La în acest panel, la acest grup de discuții, ne vom referi la tot ceea ce ține de aplicarea în Uniunea Europeană a Uh, principiilor din Convenția Națiunilor Unite. După cum știți, anul acesta ONU a emis câteva observații pe baza cărora se va studia punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap. S-au tras și câteva concluzii care vor face și obiectul dezbaterilor noastre aici. Printre aceste observații sunt și câteva pozitive ce a făcut uh, Uniunea, de exemplu pentru, uh, exista, pentru existența unei condiționalități exante la nivelul fondurilor structurale pentru accesarea lor. Însă, în același timp, Uniunea Europeană, Uniunea Europeană îi sunt imputate o serie de probleme. Uniunea Europeană a semnat uh, Convenția respectivă așadar este obligație juridică a sa. De aceea mi se pare important să organizăm astfel de grupuri de discuții și de dezbateri. Astfel, Comisia Europeană și Parlamentul European și instituțiile europene vor putea să prioritizeze corect punerea în aplicare a acestei convenții a ONU. Ni se cere să ne revizuim legislația în așa fel încât ea să fie adaptată convenției. Nu ține de bani, ține de voință politică. E bine, de aceea avem nevoie de o strategie ca să putem schimba normele care există la ora actuală. Ne trebuie o strategie și ea trebuie să cuprindă și elementul de gen, egalitatea între femei și bărbați. Și de asemenea trebuie să include, bineînțeles, și problemele, cu, probleme care țin de dizabilități. Trebuie să vedem unde ne aflăm cu strategia noastră privind de dizabilitățile. De asemenea, ni se cere actul european privind uh, accesibilitatea promis de Viviane Reding când aceasta era comisar în 2012. Comisia s-a angajat ca înainte de sfârșitul, an, de sfârșitul anului să ne prezinte propunere în acest sens. Apoi mai sunt și chestiunile care țin de, avort, de avorturile obligate, de sterilizările obligate, de drepturile femeilor și fetelor cu dizabilități și de cazurile în care o persoană cu dizabilitate este privată de drepturile sale. Dacă o persoană are o dizabilitate, nu înseamnă că își pierde drepturile pentru că drepturile sale sunt garantate prin tratate. Bun, toate acestea și multe altele vor face obiectul uh, acestui grup de discuții, după cum a spus și reprezentantul comisiei, numărul de petiții pe care îl uh, primim cuprinde un număr foarte mare de petiții care se referă la dizabilitate. Petiția privind dizabilitățile a strâns mai mult de 1,3 milioane de semnături. Totuși, documentele legale relevante sunt blocate la Consiliu, din păcate. Trebuie să aplicăm mai multe presiuni în așa fel încât să ieșim din acest blocaj legislativ. Este o petiție cu care suntem cu toții de acord și de aceea trebuie să înregistrăm progrese. Colegul nostru ne-a vorbit foarte, ne-a spus foarte multe interesante despre această temă, dar de asemenea este vorba și despre tratatul la Marrakesh, accesul la cărți, accesul la diverse alte produse pentru persoanele oarbe. Există foarte multe probleme și aici este un blocaj de mai bine de trei ani și iarăși este o problemă de voință politică. Comisia juridică din care fac eu parte a cerut să se, să, să se iasă din acest blocaj, a cerut-o și uh, Comisia PETI, dar iată, situația este așa cum este. Iar acum am să-i dau cuvântul lui Astrid Eichstedt, care este expert național legat cu privire la dizabilități din ombudsmanul european. Știți că acesta, alături de Parlament și de Comisie, face parte din cadrul în care ne reunim ca să vedem cum putem pune în aplicare Convenția Națiunilor Unite. Deci avem un reprezentant de la Ombudsmanul European aici. Această instituție este foarte implicată în toată dezbaterea noastră, de aceea am să-i dau cuvântul lui Astrid Eichsted ca să ne dea mai multe detalii. Mulțumesc! Stimată doamnă președinte, membrii Parlamentului European, doamnelor și domnilor, Ombudsmanul European, doamna Emily O'Reilly, mi-a cerut să vă mulțumesc pentru această invitație și și pentru raportul foarte important care, este, care se află în dezbatere la ora actuală. Din nefericire, doamna Emilia O'Reilly nu se află în Bruxelles astăzi, altfel ar fi dorit și ea să fie aici alături de dumneavoastră. Primul proces de revizie al Uniunii Europene a fost un exercițiu care a avut loc în august anul acesta și el a permis evaluarea atitudinilor, rolurilor și procedurilor actuale și ne-a permis să reflectăm cu privire la ceea ce s-a realizat până acum. Înainte să trecem la evaluarea organizată de UNCRPD, Dați-mi voi să vă explic care este munca ombudsmanului și să vă spun ce paralele se pot trage între munca noastră și munca Comisiei PETI. Protejarea drepturilor cetățenilor europeni cu dizabilități este mandatul central al instituției noastre în cadrul, în cadrul central al Uniunii Europene. Ca și UNCRPD și noi suntem, și pe noi ne preocupă um, petițiile. În cazul nostru, ele sunt numite plângeri, Parlamentul se ocupă de petiții. În ambele cazuri avem drept instrument măsuri extrajudiciare. Orice cetățean sau orice altă instituție, orice persoană fizică și juridică cu sediul în Uniunea Europeană poate să ne prezinte o plângere, dar persoana respectivă nu trebuie neapărat să fie afectată în mod direct de neregularitățile semnalate și de asemenea suntem flexibili și în ceea ce privește capacitatea legală a, a celui care face plângerea. Dar avem o restrângere, trebuie să fie vorba despre administrația europeană, nu despre administrația locală sau regională, chiar și când e vorba de plângeri care vizează chestiuni europene. Ombudsmanul se asigură că mediul de lucru trebuie să fie deschis și inclusiv față de persoanele cu dizabilități. Bineînțeles, aici este vorba și despre propria noastră instituție. Noi lucrăm în continuu în așa fel încât instituția noastră să fie mai accesibilă. Sperăm că făcând acest lucru, instituția noastră va avea o vizibilitate mai mare în rândul persoanelor cu dizabilitate și sperăm că ele vor, ni se vor adresa dacă au o plângere și poate vor dori și să lucreze cu noi. Noi încercăm acum să ne facem website-ul mult mai accesibil, scriem texte în limbaj ușor de înțeles. Textele acestea vor fi traduse în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, din engleză. Deci dorim ca pe site-ul nostru să existe explicații foarte clare și simple privind procedura de a înainta o plângere și privind activitatea ombudsmanului. Mecanismul de plângere este cel mai bine cunoscut mecanism al ombudsmanului. Să vă dau câteva exemple. Analizând raportul, m-am gândit că, ok, aici este vorba despre accesibilitate, ocupare, dar haideți să găsim ceva util din partea noastră. Am avut un exemplu, un candidat surd care dorea să participe la o competiție EPSO. Persoana respectivă a avut nevoie de timp adițional ca să, um, își, uh, ca să dea testul. Nu i s-a acordat această excepție și persoana ni s-a, ne-a adresat o plângere. Noi am consultat actorii relevanți și dosarul încă este pe rol. Apoi, încă un caz este curriculum vitae Europass, tip Europass. După cum știți, acest CV Europass nu este lizibil către o mașină, deci persoanele oarbe nu îl pot uh, completa singure. Am avut un candidat orb și agenția s-a oferit, ca, s-a oferit să um, modifice acest CV pentru persoana respectivă. Deci persoana respectivă, dacă dorea să schimbe CV-ul, ar fi putut să sune agenția și să-i spună ce schimbări să modific, să opereze în CV. Nu este o, o situație satisfăcătoare, după cum vă puteți da seama, și de aceea Ne acum cooperăm cu școala locală pentru persoanele nevăzătoare ca să îmbunătățim situația. Iată câteva exemple privind plângerile cu care ne confruntăm. Domnul Priestley i-a încurajat pe membrii cadrului să ia inițiativa. Ne adoră, adorăm ideea de a acționa din proprie inițiativă. În 2014, ombudsmanul a inițiat o anchetă din proprie inițiativă cu privire la respectarea drepturilor fundamentale în cadrul politicii de coeziune. Am avut o problemă cu privire la investiția banilor europeni în clădirile de locuințe mari. Am dorit să vedem cum se asigură Comisia Europeană că sunt respectate drepturile fundamentale din cartă în momentul în care este pus în aplicare politica de uh, coeziune în statele membre. Am ajuns la o concluzie Poate că nu, este, nu toată lumea este de acord, dar noi am ajuns la concluzia că faptul că Comisia Europeană nu este direct responsabilă pentru gestiunea fondurilor nu ar trebui să fie folosit drept motiv ca aceasta să nu ia acțiune, să nu ia măsuri dacă sunt încălcate drepturi fundamentale. Această inițiativă noastră a implicat Comisia, Ombudsmanul și reprezentanții societății civile. Pe baza feedback-ului primit, Ombudsmanul a uh, pregătit uh, opt linii directoare care trebuie să fie urmate de către Comisie și de către statele membre și noi așteptăm un răspuns de la Comisie în curând, mai precis în noiembrie anul acesta. De asemenea, ombudsmanul se gândește la ora actuală la anchete pe viitor în ceea ce privește respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, mai ales în lumina observațiilor convenției, eh, raportului Convenției ONU. Acesta se referea la probleme la nivelul administrației, așadar vom analiza și acest vom analiza și din această perspectivă. Noi am discutat cu UNCRPD bilateral. Una dintre chestiunile pe care le-am discutat se referă la cadrul inițial de aplicare al UNCRPD. Noi credem că este nevoie de o reformă în așa fel încât cadrul să fie complet independent, eficient și util. Ne-am întâlnit în 2015, am lucrat uh, în strânsă cooperare cu partenerii, ne cunoaștem foarte bine și am împărtășit foarte multe informații și asta a fost foarte util pentru noi. Totuși, noi avem încrederea că punctul central părțile naționale vor lua măsuri acum cu privire la observațiile finale ale UNCRPD și se vor alinia principiile de la Paris. Indiferent ce se va întâmpla, ombudsmanul este dedicat utilizării tuturor puterilor sale ca să se ridice la înălțimea așteptărilor ca să, respect, ca să se asigure că sunt respectate drepturile persoanelor cu dizabilități. Multe mulțumiri, Astrid. Acum îi vom da cuvântul lui, Constantin, lui Constantinos Manolopoulos. A, nu s-a schimbat. Martha Stickings va vorbi Dumnezeu vine de la Departamentul pentru Egalitate și Drepturile Cetățenilor din Agenția Europeană privind Drepturile Fundamentale. Vă rog. Madam Chair, Doamnă președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, mulțumesc foarte mult pentru invitația la această audiere importantă. Din păcate, directorul Agenției Drepturilor Fundamentale din Uniunea Europeană nu poate fi prezent, dar m-a rugat să prezint acest discurs în numele lui. Mecanismele de petiții și plângeri ajută ca drepturile să devină realitate. Oferă persoanelor, inclusiv celor cu dizabilități, instrumentele de care au nevoie pentru a-și face respectate drepturile. În acest context aș dori să abordez trei aspecte astăzi. Mai întâi, rolul plângerilor în asigurarea punerii în aplicarea a standardelor. Apoi voi vorbi despre provocări cu care se confruntă persoanele atunci când doresc să-și facă drepturile respectate prin plângeri și apoi um, voi încerca să examinez ce se poate face pentru a proteja drepturile în practică. Rolul pe care joacă plângerile uh, în uh, a face angajamentele privind drepturile fundamentale uh, rezultate, realitate pe teren. Uniunea Europeană și statele membre sunt obligate să uh, se asigure de respectarea drepturilor persoanelor cu dirabilități prin diferite legi, politici și strategii. Aceste standarde promovează protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități și oferă o platformă pentru plângeri. Dar, așa cum am repetat Comisia Europeană actuală, aceste măsuri sunt utile doar dacă sunt complet adoptate, acceptate și puse în aplicare pe teren. Directiva privind egalitatea de tratament propusă și actul european privind accesibilitatea sunt în așteptare, în așteptare de adoptare um, și sunt esențiale Um, în um, optimizarea potențialelor persoanelor cu dezabilități. Dar trebuie să ne concentrăm pe punerea aplicarea a ceea ce avem deja. Aici, plângerile, inclusiv petițiile primite de această comisie, pot juca un rol crucial. Ocazia de a avea acces la justiție, de a depune o plângere care să fie ascultată și care să obțină o decizie, este esențială în asigurarea aplicării drepturilor reprezintă ceea ce înseamnă a transpune standardele și principiile din cuvinte în avantaje în viața de zi cu zi a persoanelor. Accesul la justiție um, oferă persoanelor un tip de emancipare, le permite să își facă drepturile aplicate și să obțină reparare atunci când drepturile nu le sunt respectate. Dar mecanismele de reparare nu doar um, repară prejudicii, Uh, prin uh, deciziile și hotărârile lor, uh, aceste organisme pot clarifica standardele și pot arăta cum trebuie să fie respectate, puse în aplicare drepturile pe viitor. Și ajung acum la provocările cu care se pot confrunta persoanele atunci când doresc să-și facă drepturile respectate. Anchetele Agenției Drepturilor Fundamentale în ceea ce privește drepturile femeilor, um, minorităților etnice, religioase, migranților, persoanelor uh, LGBT arată elemente comune. E vorba de incidente uh, des întâlnite uh, de discriminări sau agresiuni din ură. Deci numărul uh, prângerilor persoanelor care sunt victime ale uh, discriminărilor sunt puține față de numărul uh, incidentelor pentru că multe persoane nu depun plângeri. Plângerile sunt doar vârful icebergului și baza sau ce se află sub partea vizibilă rămâne necunoscut, pentru că multe incidente nu sunt raportate. În primul rând, oamenii uneori nu știu ce drepturi sunt protejate de lege. Știm că conștientizarea drepturilor nu este suficientă. Rezultatele Eurobarometrului publicat la începutul lunii arată același lucru. Mai puțin de jumătate din cei care au răspuns uh, la această anchetă erau conștienți de drepturile lor în caz de discriminare. În al doilea rând, nu se, știe, nu se știe unde și cum se pot depune plângeri. Și situația e uneori complicată de faptul că diferite organisme sunt responsabile pentru diferite tipuri de plângeri. E vorba de tribunale, de instituții privind drepturile omului, organe care apără egalitatea sau uh, organizații de demediere, și Oamenilor le este greu să știe cui să se adreseze. Persoanele cu dizabilități de multe ori nu au suficient acces la informații privind procedurile de plângeri. De exemplu, Informațiile Agenției Drepturilor Fundamentale arată că doar șase state membre oferă informații în legătură cu unde trebuie să se plângă dacă au probleme în cadrul procesului de vot sau site-ul web privind drepturile și standardele de accesibilitate. Apoi există bariere practice în calea depunerii plângerilor, procedurile sunt lungi și deseori costisitoare. Aceste obstacole sunt și mai grave pentru persoanele cu dizabilități și îi împiedică de multe ori uh, uh, să aibă acces la justiție, la fel ca toată lumea. De exemplu, informațiile pe care le depune Agenția Drepturilor Fundamentale privind dreptul de a participa la activități politice arată că în 19 state membre persoane care um, nu își au capacitatea juridică nu pot avea acces la justiție direct. Deci, practic, tutorele trebuie să depună depună plângere în numele lor. Și din discuțiile cu persoanele cu dizabilități intelectuale sau psihosociale um, arată că sprijinul pentru a depine, depune plângeri este foarte important și de multe ori lipsește. Cum putem proteja mai bine drepturile fundamentale în practică? Mecanismele de reparare judiciare și extrajudiciare sunt la baza acestui proces dar cercetările um, și uh, sfaturile bazate pe dovezi sunt de asemenea vitale. Se pot astfel identifica obstacolele care se confruntă persoanele atunci când caută reparare și modul în care pot fi acestea depășite. Navi Pilei, fostul comisar ONU pentru drepturile omului, a spus că doar statistici robuste și corecte pot stabili uh, Uh, standarde care să transforme angajamentele noastre privind drepturile omului în politici țintite și doar acestea uh, pot permite să mm, se măsoare cât de eficiente sunt aceste politici. Am văzut deja care este valoarea cercetării în această dimineață în raportul privind rolul Comisiei PETI în punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu diabilități data și analizele Agenției Drepturilor Fundamentale pot fi folosite um, pentru a face politici pe bază de dovezi. Și, bineînțeles, putem obține informații de la victime. Audierea recentă de la PETI din septembrie este un bun exemplu în acest sens. Societatea civilă, cum ar fi organizațiile persoanelor cu dizabilități, este din nou o altă sursă importantă pentru a prezenta preocupările, drepturilor, preocupările persoanelor cu dizabilități și uh, să depună plângeri în numele acestor persoane. Dar organismele care se ocupă de plângeri, cum ar fi Comisia PETI, Ombudsmanul European sau organismele pentru drepturile omului din statele membre, uh, inclusiv cele care uh, funcționează ca organisme de monitorizare a drepturilor conform Convenției ONU, de multe ori au nevoie de multe date pentru a sprijini deciziile lor de e nevoie de expertiză bazată pe dovezi de la Agenția de Drepturi Fundamentale și de la alte organisme. Apoi e nevoie de conștientizare și de activități de comunicare pentru ca oamenii să fie mai conștienți de drepturile lor și să dețină informațiile necesare pentru a cere repararea prejudiciilor. Uh, o altă contribuție este cea a unui instrument web al Agenției Drepturilor Fundamentale care se numește Clarity. Acest instrument uh, arată oamenilor care este organismul um, la care se poate depine, depune o plângere extrajudiciară pentru um, a obține reparare. Deci este un instrument accesibil care se află în momentul de față în fază pilot. Acesta este doar un exemplu exemplu. Recomandările recente ale ONU privind punerea în aplicare de către Uniunea Europeană a Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități oferă alte piste posibile de exploatat. Cadrul Uniunii Europene are un rol important de jucat pentru a se asigura că aceste recomandări uh, sunt aplicate și contribuția și expertiza Comisiei PETI vor fi cruciale în acest sens. Agenția Drepturilor Fundamentale dorește să coopereze um, cu celelalte organisme din cadrul Uniunii Europene um, pentru uh, a uh, oferi formare, conștientizare și alte acțiuni de acest tip. Mulțumesc! Tiene la palabra. Mulțumesc! Acum are cuvântul Catherine Norton, director al Forumului European privind dizabilitățile și trebuie să spun că a avut o muncă excelentă atât ea cât și echipa sa ne ajută foarte mult în așa fel încât să putem uh, coopera. Și avem aceleași obiective la urma urmei. Vă rog, vă rog Catherine. For your introduction. Multe mulțumiri pentru prezentare. Doamnă președinte, estimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, membrii EDF, prezenți aici în uh, sală și care ne ascultați pe internet, aș uh, vrea să mă refer la toate punctele care au fost discutate deja astăzi, dar din punctul de vedere al EDF, care este o organizație care reprezintă persoanele cu dizabilități uh, și care reprezintă uh, organizațiile de la nivel uh, național. Ne aflăm astăzi aici pentru că funcția noastră generală ca platformă pentru persoanele de, eh, cu dizabilități este să comunicăm cu instituțiile europene la nivel european, deci și să ne ocupăm de transpunerea eh, la nivel național și monitorizarea la nivel național a protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități. Ne ocupăm uh, și noi de cadrul UNCPRD și avem deja o tradiție în a conlucra cu Parlamentul European, cu grupul INTE și și cu alte comisii din Parlament. Și vreau să mulțumesc Comisiei PETI pentru audierea pe care a organizat-o astăzi, într-un moment foarte oportun de altfel. Nu am să repet importanța Convenției ONU pentru multele milioane de persoane cu dizabilități, uh, cam 18 milioane de persoane au dizabilități în UE, dar și rolul internațional uh, s-au primit uh, recomandări din partea Comisiei după audierea din septembrie. Și de aici a rezultat și o listă detaliată cu acțiuni și măsuri care trebuie luate la nivelul UE. Sunt trei chestiuni care trebuie să fie însă urmărite până la anul. Trei chestiuni considerate foarte urgente, unde se așteaptă reacția UE. Una, adoptarea actului european privind uh, accesibilitatea. Doi, uh, cadrul de monitorizare și trei, revizuirea legislației pe care doamna președintă a menționat-o în introducere. Comitia PETI face un raport în ceea ce privește acordul de asociere uh, cu Comisia în ceea ce privește măsurile de follow-up uh, ce rezultă anul acesta din observațiile Comisiei PETI. În aceste observații, în concluzii, la articolul 33 avem cadrul independent despre care se vorbea este dimineață și în același timp un uh, co-instrument uh, prin care UE să stabilească punctele, de, uh, punctele focale. Acum sunt puncte focale în Comisie, în Comisia Europeană, dar acestea trebuie să existe de fapt în toate instituțiile UE. Și aici Parlamentul va avea un rol important de jucat. Uh, președinta spunea de dimineață că Parlamentul uh, formulează politici, are rol de colegiuitor. Este un rol separat față de cadrul de monitorizare independent uh, și acesta din urmă trebuie luat în calcul de Parlament însă. EDF în general a um, salutat și a văzut cu ochi bun recomandările Comisiei PETI și chiar urmărim să sprijinim implementarea recomandărilor Comisiei dumneavoastră, uh, urmărind în mod special acele măsuri care sunt considerate urgente. O, una dintre recomandări este foarte relevantă acum și anume cea în lumina articolului 4, 4.3 din Convenție. Este un articol unic în dreptul persoanelor cu dizabilități, pentru că vorbește despre implicarea semnificativă a organizațiilor în uh, dreptul persoanelor cu, drepturile persoanelor cu dizabilități și uh, ne-ar interesa foarte mult să sprijinim ev- elaborarea codului de conduită în această privită și să avem uh, un uh, dialog structurat care să, ajunge și statele, să ajute și statele membre în acest sens. La anul intenționăm să uh, lucrăm cu membrii noștri la un model de cod de conduită care să constituie o sursă de inspirație pentru instituțiile europene. Există mecanisme cum uh, Uh, este audierea de astăzi și ele se folosesc în unele instituții, dar în altele acestea lipsesc și, și acesta este un punct în care ar trebui să cooperăm. EDF va continua să-și desfășoare funcțiile și responsabilitățile în cadrul stabilit de Consiliu în 2012. Uh, am fost uh, președinții cadrului în ultimii ani și cadrul a decis uh, în mod unanim să păstreze președinția și secretariatul pe perioada următoare, deci curând o să ne uh, întâlnim ca să predăm uh, funcțiile secretariatului și președinției în cadrul ONU. și de asemenea este nevoie de acțiunile de revizuire uh, și știu uh, despre studiul pe care l-a uh, cerut Comisia PETI, care este foarte interesant și constituie o sursă de, informa- de inspirație în ceea ce privește cadrul la nivelul UE nu există un institut propriu-zis pentru drepturile persoanelor cu dizabilități și de aceea UE a constituit acest cadru. Și apreciem faptul că UE a, a respectat rolul nostru de monitorizare în acest context. Și așteptăm și reacțiile din partea Comisiei Europene la punctul focal de acolo, în ceea ce privește utilizarea resurselor. Și, la final, am să mă refer la câteva aspecte din raport care cred eu că sunt relevante pentru următoarele etape și pentru faza de follow-up. Așa cum spunea domnul Prisley în introducerea sa, EDF are un rol de protecție care depășește faza consultativă și este vorba în primul rând de măsuri de informare către membrii la nivel național mm, și verificarea mecanismelor de monitorizare de la nivel național, ci de asemenea prin activitățile comitetului uh, EDF în sine. Și este un lucru foarte important ca persoanele cu dizabilități să știe către cine să se îndrepte împreună cu EDF avem uh, sesiuni de instruire cu membrii uh, care fac parte și din comitetul de la Geneva. Uh, doamna profet Palasco, care va lua cuvântul și astăzi, este implicată în comitetul de la Geneva și este foarte important pentru persoanele cu dizabilități să știe că își pot înregistra plângerea și trebuie să știe și de unde așteaptă răspuns. Sunt și mecanismele online, mecan- uh, instrumentul pentru claritate și cred că Comisia PETI ar putea să facă o astfel de listă de verificare, să se asigure că mai multe persoane, Martin spunea că 80% din cazurile de discriminare rasială nici nu sunt uh, declarate și uh, nu știu care este situația pentru persoanele cu dizabilități, dar uh, sunt persoane care nu știu uh, spre cine să se îndrepte și trebuie să ne asigurăm că oamenii au încredere, uh, își cunosc drepturile și, și le exercită. Și în ceea ce privește uh, petiția cu un milion de semnături, uh, noi uh, salutăm faptul că s-a făcut prezentarea acestei petiții în septembrie, luna trecută. Unul dintre cele mai importante puncte de acolo se referea la uh, directiva privind drept, uh, dreptul la egalitate uh, și rolul UE în punerea în aplicare a Convenției ONU. Deci trebuie să continuăm împreună cu Parlamentul să facem presiuni pentru această uh, directivă și aplicarea ei, directiva tratamentului, privind tratamentul legal. Și să pornim mai departe de la această audiere pentru a consolida drepturile persoanelor cu dizabilități în Europa și pentru a ne asigura că aceștia, acestea își cunosc aceste drepturi. Mulțumesc pentru atenție. Muchas gracias, Catherine. Mulțumesc, Catherine. Acum vom trece la doamna Imaculada Plasencia, viceșef de unitate la Comisia Europeană în unitate privind um, problemele personal cu dizabilități dumnea ei. Problema este una dintre femeile care cunoaște cel mai bine toate detaliile acestei probleme. Este o onoare pentru noi că ai venit aici, Imaculada, și că ne ajuți. Și este o onoare faptul că ești mereu alături de persoanele cu dizabilități. Te rog. Mulțumesc foarte mult și pentru mine este onoare să mă aflu aici și să iau succint cuvântul ca să vă prezint felul în care reacționează Comisia Europeană la aceste observații din concluziile raportului Convenției UNCRPD. În primul rând aș dori să felicit Comisia PETI pentru organizarea din timp acestei audieri. După cum au spus antevorbitorii, Concluziile au venit pe 27-28 august anul curent și delegația Uniunii Europene a fost um, condusă de domnul Servos, director general de la DG Ocupare, la Comisie. În delegație se aflau și 22 de experți din statele membre și am uh, Salutat așadar, am apreciat foarte mult uh, participarea reprezentanților statelor membre. Mai este important de spus și că uh, cadrul a participat separat de delegația europeană. S-au ridicat multe probleme care vizează multe competențe europene care mergeau de la ocupare la piața internă, la Um, dezvoltarea cooperării, la cooperarea pentru dezvoltare, la chestiuni de refugiați, care sunt foarte actuale. S-a vorbit despre probleme ocupării, asigurările locuințe, despre educație pentru persoanele cu dezabilități. Recomandările detaliate au fost uh, primite și publicate pe 7 septembrie. Comisia și-a afirmat imediat angajamentul de a continua să lucreze cu privire la recomandările UNCRPD Trei recomandări au necesitat un răspuns rapid din partea comisiei. Cele care țineau de revizuirea competențelor, cele legate de revizuirea și participării la cadrul european și adoptarea actului european privind accesibilitatea. Reacția imediată a Comisiei a fost să se pregătească pentru retragerea din cadru. Problema va fi discutată la următoarea întâlnire a cadrului, care probabil va fi ultima, la care va participa și Comisia. Am diseminat aceste recomandări tuturor actorilor relevanți, după cum ne-a cerut Comitetul ONU am pregătit câteva acțiuni ca să ne asigurăm de bună implementare a acestor recomandări. Avem, uh, am planificat o întâlnire cu actorii din societatea civilă ca să discutăm aceste probleme. Avem și o întâlnire internă în comisie ca să diseminăm aceste informații la nivel de servicii în rândul diversilor directori generali. Săptămâna viitoare vom avea o întâlnire cu statele membre la grupul la nivel înalt privind dizabilitățile. Vom discuta și acolo această problemă. De asemenea, în ideea de a ne pregăti pentru revizuirea strategiei privind dizabilităților, unde pregătim un raport de, de de parcurs. Deci ne pregătim și pentru o consultare publică pe tema persoanelor cu dizabilitate mentală. Acolo vom uh, dori să vedem care sunt uh, comentariile și informațiile pe care le pot aduce actorii relevanți din acest domeniu. Acum aș dori să mă refer la câteva dintre recomandările cheie. M-am referit deja la cea care privește cadrul. Am spus de asemenea că va exista un, un, un raport pe parcurs privind punerea în aplicare a strategiei. Dar cu privire la celelalte două recomandări urgente, aș dori să spun că Comisia va pregăti o listă privind actul european al accesibilității. Aș trebui să subliniez și câteva um, și alte câteva aspecte. Comisia la ora actuală se evaluează toate propunerile primite din partea statelor membre cu privire la recunoașterea reciprocă a dizabilităților, unui card de dizabilități. Sperăm că mai multe state membre ni se vor alătura. La ora actuală doar câteva participă la acest proiect. Ne-au bucurat recomandările și concluziile Comitetului ONU cu privire la progresele înregistrate în domeniul cooperării pentru dezvoltare și în domeniul structurii fondurilor, dar de asemenea am, auz, am auzit comentariile ombudsmanului vis-a-vis de aceste teme și am ținut seama de ele. Comisia a început să lucreze și, la, și pe problema echilibrului între viața profesională și viața privată. În final, aș dori să Mă refer la planul de acțiune privind drepturile omului. Acesta, printre altele, prioritizează și accederea la protocolul sus menționat. Comisia a făcut o propunere în 2008, care încă este dezvoltută. Ca să închei, aș dori să spun că, în ciuda faptului că ne vom retrage din cadru, Comisia va continua să lucreze cu privire la probleme și, problemele și activitățile care țin de promovare, protecție și monitorizare. Vom continua să organizăm uh, forumul privind uh, munca anul acesta. Vom sprijini întâlnirile agențiilor naționale de monitorizare cu Agenția Europeană. Pe 7-8 decembrie va fi organizată o conferință. Conferința va celebra atunci Ziua Europeană a Cetățenilor cu Dizabilități și atunci ne vom întâlni și cu ONG-urile și cu societatea civilă. Întâlnirea respectivă va fi organizată în comparare cu Fondul European privind dizabilitățile. Vom continua trainingurile, atât pe plan intern la comisie, cât și pe plan extern. Am continuat uh, și finanțarea ONG-urilor europene în acest domeniu și vom continua să primim plângerile cetățenilor. În ceea ce privește monitorizarea, este important să sublinăm eforturile în sensul uh, îmbunătățirii colectării de date la nivel european. De asemenea, pregătim indicatori care ne vor ajuta să monitorizăm punerea în aplicare a convenției. Eforturile noastre pentru monitorizarea dizabilităților continuă să fie consolidate în termen de educație, ocupare și oportunități pentru persoanele cu dizabilități. Continuăm de asemenea să pregătim grupul la nivel înalt privind dizabilitățile, care anul acesta, în raportul său, se concentrează pe ocuparea forței de muncă. Nu în ultimul rând, avem și raportul cu privire la punerea în aplicare a drepturilor fundamentale și acesta va continua să țină seama de drepturile persoanelor cu dizabilități în contextul recomandărilor UNCRPD. Vom continua să facem noi propuneri care să ne ajute să respectăm recomandările făcute de Convenția ONU. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, Imaculada. Acum trecem la un video. Autorul este Damian Tatiț, membrul Comisiei ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități El ne-a trimis acest uh, video în care ne va vorbi puțin despre poziția Convenției ONU în, această, în acest domeniu. Ladies and gentlemen, uh, distinguished members. Doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați, dragi colegi, este o onoare și un privilegiu pentru mine să particip la această audiere publică. Îmi pare rău că nu mă pot alătura dumneavoastră în persoană astăzi din cauza altor obligații. Dar mă bucur că pot să profit de tehnologia modernă trimițându-vă acest mesaj video. Aș dori mai întâi să mulțumesc organizatorilor pentru flexibilitate și pentru faptul că mi-au permis să comunic cu dumneavoastră pe această cale. În prezentarea mea aș dori să abordez câteva dintre elementele cruciale abordate în dialogul recent istoric dintre Uniunea Europeană și Comisia 1 pentru drepturile persoanelor cu dizabilități și să fac o evaluare privind raportul inițial al Uniunii Europene privind punerea aplicarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități. A fost cu adevărat o ocazie istorică pentru că a fost pentru prima dată când Organizația Internațională Regională a purtat un dialog interactiv um, cu un organism al unui tratat privind drepturile omului. Mai întâi, în contextul audierii de azi, aș dori să vă împărtășesc preocuparea Comisiei în legătură cu faptul că Uniunea Europeană nu a ratificat încă protocolul opțional um, la Convenția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, care ar permite persoanelor să facă comunicări privind um, încălcările potențiale ale drepturilor lor um, conform Comisiei CRPD. De aceea, Comisia a cerut Uniunii Europene să ratifice protocolul opțional la Convenția privind drepturile persoanelor cu diabilități și sperăm că acesta va fi ratificat curând și, bineînțeles, așteptăm din partea Parlamentului European să-și aducă contribuția. Apoi, Comisia a fost preocupată de faptul că nu există încă o analiză completă a cadrului juridic și al politicilor Uniunii Europene uh, și o armonizare privind, cu prevederile Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Comisia recomandă dreci Uniunii Europene să realizeze o astfel de analiză și să facă legătura cu evaluarea la jumătatea perioadei um, a strategiei pentru 2010-2020 um, pentru persoanele cu dizabilități în Europa Comisia a arătat că rezultatul unei astfel de analize trebuie să fie un plan de acțiune pentru punerea în aplicare a Convenției Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități în Uniunea Europeană de către Uniune și diferite sale organe, instituții și agenții. În ciuda anumitor consultări individuale ad hoc pe care le-au realizat diferite organe ale Uniunii Europene cu persoane cu dizabilități uh, și reprezentanții organizațiilor lor, uh, Comisia este încă preocupată de faptul că nu există un mecanism permanent de consultări. De aceea recomandăm Uniunii Europene să creeze un dialog structurat cu persoanele cu dizabilități prin organizațiile care îi reprezintă, inclusiv cele ale copiilor cu dizabilități, ale femeilor și fetelor cu dizabilități, și să prevadă o linie bugetară pentru acest dialog structurat și un cadru care să permită um, o astfel de uh, consultare. Apoi, am notat că, din păcate, Uniunea Europeană încă nu a adoptat un act al uh, european privind accesibilitatea. Ne-am bucurat să auzim uh, că anumiți membri ai Parlamentului European au cerut Parlamentului European să adopte poziția în legătură cu asta și sperăm că Uniunea Europeană va adopta acest act european privind accesibilitatea în următoarele 12 luni. Comisia a notat preocuparea sa în legătură cu faptul că diferite acte legislative privind tratamentul legal în diferite domenii, cum ar fi protecția socială, um, serviciile de sănătate, accesul um, la servicii de educație, uh, au fost adoptate de Uniunea Europeană, dar uh, nu există o interzicere clară a discriminărilor. Comisia recomandă Uniunea Europeană uh, să uh, creeze un act european privind uh, accesibilitatea care să excludă discriminările în aceste domenii și să spună clar că negarea acestor drepturi reprezintă un act de discriminare care este interzis. Bineînțeles, această audiere publică se referă la monitorizare și um, Aș dori să vă prezint câteva observații în legătură cu punerea aplicare a articolului 33 din Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Comisia a notat cu preocupare că prevederile articolului 33 nu au fost complet puse în aplicare atunci când Uniunea Europeană și-a creat mecanismul de monitorizare pentru monitorizarea punerii în aplicare a Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Comisia Europeană a fost numită ca punct central și ca membru al cadrului de monitorizare. Ar putea apărea un conflict de interese. De aceea, Comisia a recomandat Uniunii Europene să ia măsuri pentru a modifica acest cadru de monitorizare pentru a alinia cu principiile de la Paris, pentru a asigura independența și uh, să ofere suficiente resurse uh, bugetare pentru o funcționare eficientă și să ofere posibilitatea um, depunerii de um, plângeri uh, individuale conform principiilor de la Paris și, în ultimul rând, conform articolului 33, să asigure participarea efectivă a persoanelor cu dizabilități prin reprezentanții lor la acest mecanism de monitorizare. Mă apropii de sfârșitul prezentării mele și aș dori să mai adaug doar câteva aspecte. În ultimele săptămâni și luni, Europa s-a confruntat cu o criză dramatică a imigranților și refugiaților și Comisia a recomandat Uniunii Europene să ia măsuri pentru ca toate politicile, acțiunile și strategiile de ajutor umanitar să fie complet accesibile și să țină cont de dizabilități, pentru ca persoanele cu dizabilități și membrii familiilor lor să nu rămână în urmă, așa cum se întâmplă deseori în situații de criză umanitară nu în ultimul rând, există o serie, o serie de alte recomandări pe care le-a făcut Comisia Uniunii Europene ca administrație publică. O astfel de recomandare s-a adresat și Parlamentul European și anume legătură cu accesul la informații și comunicare. Este foarte important ca toate evenimentele publice care au loc în diferitele instituții ale Uniunii Europene să fie complet accesibile tuturor persoanelor um, um, cu dizabilități. Toate site-urile web trebuie să fie complet accesibile și notăm cu apreciere promovarea limbajului semnelor, dar notăm cu preocupare faptul că nu sunt disponibile formate ușor de citit și cerem Parlamentul European să ia măsuri pentru a asigura că diferitele documente pe care le adoptă sunt apoi traduse convertite în formate ușor de citit. Vă mulțumesc pentru atenție. Bineînțeles, dacă aveți întrebări sau observații legate de prezentarea mea, puteți să le transmiteți organizatorilor care mi le vor trimite și voi face tot ce mi va sta în putere pentru a vă răspunde în timp util. Vă mulțumesc pentru atenție și numai bine! Eh, Mulțumesc și domnului Damian Tatic, care a rezumat observațiile Comitetului UE-ONU din august. Acum, haideți să trecem la dezbatere. Dacă sunt întrebări pentru Damian, bineînțeles, vă rog să ne le înaintați și noi le vom transmite mai departe. Dar iată, văd acum oameni care doresc să ia cuvântul, vă rog. Adelante. Nu știu dacă ne ar trebui să intervină mai întâi colega mea, doamna Stevens, că știu că este raportor, dar colaborăm destul de bine. Este foarte bine că am organizat această audiere și vreau să felicit uh, Comitetul, Comisia pentru Accesibilitatea uh, Clădirii în uh, această dimineață. Au fost uh, câteva persoane care au uh, ajutat la um, accesul mai facil în clădire. Uh, și în al doilea rând, cred că avem această audiere pentru că încercăm să implementăm mai bine drepturile persoanelor cu dizabilități, așa cum sunt ele stabilite de convenție. Realizările convenției la nivel internațional și la nivelul UE sunt uriașe și cred că sau este cel mai bun lucru care s-a întâmplat de mulți ani încoace. Având în vedere aceste lucruri, trebuie să ne analizăm propriile practici. Și mă gândeam că atunci când încercăm să tragem niște concluzii, este foarte important să avem rezultate clare și nu doar procese care să se afle în curs de desfășurare. Trebuie să vedem dacă persoanele cu dizabilități în Europa trăiesc mai bine Eh, la modul concret. Cei de orientare de dreapta din acest parlament o să spună că este o pierdere de vreme, dar pentru restul dintre noi am spune că vrem să facem o diferență și să ne supunem unui test și să luăm eh, exemplele de cazuri din eh, studiul făcut. Sunt exemple foarte bune, dar cred că este foarte frustrant uh, pentru cineva care a încercat, care a utilizat procedura de petiții în Parlament, uh, că nu a putut proceda altfel. Diferența este ce aducem în plus și ce facem în mod diferit uh, în lumina obligațiilor convenției și, în al treilea rând, Sper că cei doi membri care reprezintă comisia noastră în cadrul ONU ar fi foarte interesant să vedem cum, uh, ce vin să uh, raporteze în comisie, pentru că comisia aceasta are un rol direct și putem să facem niște sugestii foarte concrete uh, despre cum s-a răspuns la recomandări și cineva de la secretariat ar trebui să preia acest tip de dialog, astfel încât comisia noastră să aibă o, să poată lua pulsul lucrurilor în timp real. Și știu că Helga va contribui la concluzii și vom uh, sublinia rolul Parlamentului în uh, cadrul Convenției ONU. Și în Emplă și Libe, cred că trebuie rezolvate unele probleme, nu putem să venim noi cu toate răspunsurile. Și în cele din urmă, adevărul este că nu am fi uh, argumentat uh, că UE trebuie să ia poziție și să vină cu un act în ceea ce privește accesibilitatea. Parlamentul European spune însă acest lucru și din acest punct de vedere ar trebui, ar trebui să recunoaștem că acest lucru nu are neapărat de a face cu Convenția și cei din uh, Consiliul European și din Comisie recunosc că întârzierile sunt inacceptabile. Deci UE își încalcă propriile promisiuni și sunt milioane de persoane cu dizabilități în Europa care au nevoie ca o să acționeze mai rapid și acest Parlament la fel. Mulțumesc! E... Da, mulțumesc foarte mult! Aș dori și eu să spun ceva și apoi colegele. Dar acum am să-i dau cuvântul lui Helga imediat, dar eu aș dori să spun că Convenția ONU este fundamentală, este primul text la care participă, în redactarea căreia participă și colectivele care reprezintă persoanele cu dizabilități. Dar procesul nu a luat sfârșit cu această convenție, ci abia am, în, am început. Este un punct de cotitură. Privim lucrurile altfel, vorbim despre educație inclusivă, despre ajustări rezonabile la locul de muncă, se vorbește despre discriminare. Eu cred într-adevăr că textul acesta este un punct de referință. Sunt absolut de acord că întârziem foarte mult cu punerea în aplicare a chestiunilor menționate de uh, Um, convenție. Educația inclusivă avem întârziere aici, ajustările rezonabile la locul de muncă sunt obligatorii, dar multe state membre sunt în urmă, principiul non-discriminării de multe ori nu este denunțat, Chiar Catherine a spus adineori că 80% din discriminările rasiale nu sunt denunțate, nu știm care este procentajul pentru dizabilități, nu avem mecanismele de a afla. S-a promis o lege în 2012 pentru mecanismele de accesibilitate. Iată că au trecut trei ani. Când am întâlnit cu comisara, ne-a spus că se va face o revizie, pentru că totul se concentrează mult prea mult pe comerț, pe chestiuni comerciale și dorește să extindă de aplicare și la alte domenii. Dar totuși există un proces de sensibilizare. Tot ceea ce facem noi astăzi, la această audiere, este un proces de sensibilizare al publicului, chiar dacă ni se pare că e doar o picătură în ocean. Dacă îi cerem zi după zi comisiei să facă ceva, presiunea respectivă va crește. Se generează anumite efecte care ne vor permite să înaintăm. Deci trebuie să repet că pentru mine Convenția ONU este un punct de referință este foaia de parcurs, dar parcursul pe care îl vom urma are foarte multe dificultăți. Acum îi dau cuvântul lui Helga, te rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc tuturor pentru prezența dumneavoastră aici și aș vrea să mulțumesc și comisiei PETI care a organizat această audiere cu toate intervențiile pe care le-am auzit. Cred că este foarte important, așa cum spunea colega mea, colegul meu, să uh, fim un exemplu pentru alte comisii, mai ales în ceea ce privește accesul în clădire. Sunt atât de multe reuniuni care nu sunt accesibile oamenilor și persoanele cu dizabilități sunt uh, cetățeni ca toți cetățenii Europei, cu aceleași drepturi. Trebuie să ținem cont de acest lucru. Aș vrea să avertizez membrii în ceea ce privește această abordare a uh, incluziunii prin exemplu și vă mulțumesc pentru exemplu pe care l-ați dat prin această audiere. După cum știți, uh, sunt raportoare pentru aplicarea Convenției uh, ONU pentru persoanele cu dizabilități și fac parte și din Comisia EMPLă, Comisia pentru Ocupare și, și din acest punct de vedere mă ocup de aceste chestiuni. Și uh, desfășor uh, acțiuni pe aceleași subiecte și în Comisia PETI. Bineînțeles că societatea civilă și organizații precum EDF și alte organizații care se ocupă de drepturile persoanelor cu dizabilități și multe alte asociații și organizații, eu cred că este important ca toate acestea să își aducă aportul, să își facă auzită vocea, astfel încât persoanele cu dizabilități să ia parte propriu-zis la dezbatere, să vorbească în nume propriu, nu doar prin uh, intermediul asociațiilor și organizațiilor. Comisia Europeană a declarat oficial că se va retrage din cadrul ONU și că vor urma recomandările uh, Comisiei de Monitorizare și eu am fost implicată în dialogul constructiv din august de la Geneva și vreau să mulțumesc Comisiei și să îmi exprim respectul pentru modul în care Comisia a lucrat uh, cu Comisia de Monitorizare și în Parlament. Va trebui să încercăm să menținem cooperarea constructivă între structurile UE, pentru că toți avem o responsabilitate și un rol de jucat în ceea ce privește aplicarea convenției. Și sunt sigură că vom găsi o modalitate prin care să se implice și Comisia în diverse feluri. Și Comisia sunt sigură că va coopera în mod constructiv cu noi. Am observat că se vorbește despre accesibilitatea UE în cadrul Convenției. Și asta e o discuție veche. Aș vrea să spun că în Statele Unite actul privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilități a fost uh, adoptat în anii 90. Așa că noi suntem tare în urmă în Europa și e mare păcat este o adevărată umilință pentru că simțim că toate statele noastre au apărat drepturile omului și drepturile uh, fundamentale de multă vreme, dar trebuie să schimbăm modul în care abordăm aceste chestiuni și trebuie să arătăm că egalitatea de drepturi se realizează și prin accesibilitate și putem să utilizăm exemplul altor state care au uh, lucrat la aceste probleme și au rezolvat problema accesului egal. De asemenea, s-a adoptat convenția în ceea ce privește egalitatea în domeniul ocupării în anii 2000. Dar nu este vorba doar de egalitate în ocupare, trebuie să avem egalitate peste tot în viața de zi cu zi, în ceea ce privește educația, cultura, partea socială. Egalitatea trebuie să facă parte din toate domeniile vieții. Aștept propuneri concrete pentru a, a obține un acces, acces egal pentru persoanele cu dizabilități din Europa raportul pe care încep acum să-l pregătesc uh, așteaptă cu mare nerăbdare contribuții din partea tuturor. Mulțumesc! Muchas gracias, Helga. Mulțumesc mult, Helga. Sunt absolut de acord. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Leonora, te rog. Si, grazie mille. Eu... Mulțumesc foarte mult. Eu doream să, îmi să intervin ca să mulțumesc în primul rând invitațiilor care au participat la um, discuții din această dimineață. Cred că rămân încă multe de făcut în acest domeniu și, din păcate, de multe ori Europa se confruntă cu dificultăți legate de diferențe între teorie și practică. Pentru că foarte des vedem aici, aici la Comisia PETI faptul că punerea în aplicare a normelor, ale liniilor directoare pe care le definim împreună aici la nivel european nu au implicații asupra vieții persoanelor. Deci, iată, există diferențe mari între teorie și practică, așa că rămân încă multe, foarte multe de făcut. Și eu fac eforturi pentru a relansa pe cât posibil, uh, pentru a um, face un ecou celor spuse, și anume că lipsește încă în Europa o directivă privind uh, accesibilitatea și cerem Comisiei să o propună, să facă o nouă propunere și directiva privind uh, egalitatea de tratament este blocată în Consiliu și acest lucru este inacceptabil. Este inacceptabil că există aceste um, obstacole și uh, e regretabil faptul că o minoritate de țări uh, blochează aceste texte. Iată, sunt minorități de blocaj în Consiliu um, care sunt obstacole serioase în atingerea obiectivului nostru de legiuitor european și, bineînțeles, Parlamentul trebuie să facă presiune pentru deblocarea situației. Deci mă alătur celor spuse deja de colegi și sper că eforturile noastre vor fi fructificate cât de rapid. Aștept cu nerăbdare următoarea parte a dezbaterii. Mulțumesc! Muchas gracias. Mulțumesc, Eleonora. Am luat notă, într-adevăr, avem cele două directive. Acum are cuvântul Beatrice Beterra. Mulțumesc, Rosa. Mulțumesc pentru inițiativa de a organiza această audiere publică și le mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Într-adevăr, ne vom confrunta cu o întrebare foarte gravă și este important să fim hotărâți în rezolvarea acestei probleme. Dacă vorbim despre egalitate, despre drepturi, egalitate de șanse, în primul rând, problema pe care trebuie să vorbim este accesul. Trebuie, și ca să existe acces, trebuie să existe accesibilitate. Pentru multă lume, simpla posibilitate de a cunoaște și de a putea să aibă acces la anumite oportunități este o problemă, deci sunt uh, probleme nu doar legislative, ci de procedură, ci de multe ori proceduri, uh, probleme simple, fizice, de acces fizic la un loc sau la o clădire. Trebuie să organizăm la nivel european o analiză a proprii noastre conștiință, o reflectare la propria noastră conștiință. Cât de departe suntem dispuși să mergem ca să asigurăm egalitatea de șanse? Am câteva idei concrete aici. Cred că tratatul de la Marrakesh este foarte prezent în dezbaterea noastră și putem lua măsuri în virtutea acestui tratat. Acum câțiva ani, tratatul de la, a fost, de la Marrakeș a fost una dintre puținele uh, inițiative promovate de Comisia PETI în plen. La ultima întâlnire au fost prezenți și petenții. Dar acolo, în cadrul tratatului de la Marrakeș, avem un mandat legal în cadrul Convenției ONU Acolo ne bazăm pe toate principiile necesare, nediscriminare, drepturile culturii și mai departe. Avem probleme de competență de care se folosesc anumite state membre ca să blocheze acest tratat la Consiliu. Alte organizații au sublinia faptul că este vorba de o competență exclusivă la nivel european, deci nu există niciun fel de scuză ca acest act să fie blocat în Consiliu. Trebuie să facem o rezoluție și o scrisoare către președintele Consiliului în vederea unei ratificări fără întârziere a tratatului de la Marrakesh. Aici Comisia PETI poate că va putea să joace un rol important în serviciul cetățenilor. Trebuie să subliniem acest gen de blocaje care au loc în uh, instituțiile noastre. Dar mai sunt și alte instituții care funcționează la nivel european, care într-adevăr vor cere vor, vor, vor cere instituțiilor cărora pot să le ceară să facă ceva. Deci eu vreau să subliniez cât de important este să ajungem la un rezultat pe, în baza tratatului de la Marrakesh. Da, mulțumesc, Beatriz, vă mulțumesc. Mai dorește cineva să cuvântul acum? Da? Și cu această luare de cuvânt vom fi terminat și acest grup de discuții și vom trece la următorul grup de discuții. Vă rog. President of the European Federation of Hard of Hearing People. I would like to say... Sunt vicepreședinta, vicepreședinta Federației Europene a Persoanelor cu Dificultăți de Auz. Această audiere este foarte importantă pentru noi și pentru toți cetățenii cu o pierdere de auz. Problema este că directiva europeană, care, de exemplu, uh, cere înlăturarea um, piedicilor în, care, în calea sau înlăturarea discriminărilor, uh, de exemplu cu programele audiovizuale, nu este suficient de ambițioasă. Uh, avem un site uh, pe care cetățenii pot să înregistreze plângeri. În Regatul Unit au avut loc recent discuții în legătură uh, Uh, cu egalitatea uh, oferită persoanelor cu dizabilități în cadrul Comisiei uh, pentru Drepturile Omului în Regatul Unit. Comisia a primit 96.000 de plângeri și totuși din 2007 um, am um, urmărit doar un singur caz de discriminare din cauza disabilităților. Deci, pentru a depune plângere din fața Comisiei pentru Petiții, de exemplu, trebuie mai întâi să se depună o plângere în propria țară, în Regatul Unit. Dacă te adresezi Comisiei pentru Discriminări, trebuie mai întâi să te adresezi justiției și ajutorul juridic pentru persoanele cu um, disabilități uh, nu este suficient. Deci, iată, ni se transmit uh, uh, mesaje contradictorii. Am dorit să știm cum se poate depăși această situație. Mulțumesc! Sí, muchas, muchas gracias. Eh, Mulțumesc. Într-adevăr, este una dintre problemele cu care ne confruntăm și noi aici în Comisia PETI. Avem uh, o problemă cu a accede practic la serviciile și drepturile definite în tratate. Mai dorește unul dintre cei uh, care au făcut prezentări să ia cuvântul? Dacă nu, atunci aș dori să vă mulțumesc. Îi mulțumesc și lui Cecilia, comisiei, uh, președinta Comisiei PETI, și le mulțumesc tuturor celor care au intervenit și colegilor prezenți. Acțiuni precum aceasta contribuie, fără îndoială, la îndeplinirea obligațiilor din această convenție. Acum îi dau uh, președinția colegei mele, Solela Cabezon Ruiz. Mulțumesc foarte mult, uh, Rosa. Mulțumesc și Ceciliei, președinta Comisiei PETI, pentru faptul că a condus această inițiativă. Într-adevăr, este un pas important de făcut în um, rezolvarea problemei respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități. Acum trecem la un al doilea grup de discuții. Primul grup de discuții a fost foarte interesant și toate lorile de cuvânt au fost foarte importante și ne-au conturat toate problemele cu care ne confruntăm. Discutăm despre niște probleme foarte importante pentru foarte multă lume să vorbi despre diversele instituții și despre rolurile lor și despre felul în care pot să ajute pentru rezolvarea problemei. Dar aș dori să subliniez faptul că rolul fiecărei instituții implicate este foarte mare. De multe ori nu putem să tolerăm timpul, răstimpul care este necesar pentru rezolvarea cazurilor dar totuși aceasta este situația. Și Parlamentul are un rol aici și mai ales Comisia PETI. Și eu aș dori să mă alătur aceste responsabilități. Comisia PETI este o oglindă, este un portavoce pentru cetățenii europeni, în totalitatea lor, dar mai ales pentru persoanele care suferă de orice fel de discriminare. De aceea și eu aș dori să mă alătur ideii că trebuie să facem parte din această revizuire a Convenției ONU. S-a spus deja că foarte multe, convenții, eh, foarte multe petiții se primesc în fiecare an. Aș dori să inițiem al doilea grup de discuții, care are scopul de a analiza câteva dintre aceste petiții. Ele se referă la teme importante care provin din partea societății civile. Este nevoie de un răspuns clar din partea noastră la aceste probleme. Trebuie să vedem cum putem uh, să ne asigurăm că se respectă articolul 19 din Convenție. Articolul 9 din Convenție care se referă la accesibilitate sau cum se respectă articolul 21 care se referă la accesul la informații. Vom asculta intervențiile unor uh, petenți, experți în, drepturi, în drepturile omului și vom vorbi și cu un uh, reprezentant de la ONU. Așadar, ca să nu mai întârziem, să trecem la cei care au prezentări. În primul rând, Chiara Bonanno, apărător al recunoașterii îngrijitorul familiar din Italia. Buongiorno. Approfondire lo studio. Bună ziua aprofundând studierea legislației um, pentru drepturile persoanelor cu disabilități din multe țări, m-a făcut să înțeleg că în Italia uh, legislația specifică are multe uh, elemente teoretice uh, foarte avansate, dar care nu se aplică suficient. Um, în practică, și concret, legile italiene sunt mai bune, dar mai puțin bine aplicate decât în Germania. În uh, Germania, de exemplu, în primul articol din codul social se, există o frază simplă. House for Heim. Deci, că asistența, îngrijirea trebuie să aibă loc în propria casă a persoanei, pentru că este un mod de îngrijire mai eficient și mai avantajos din punct de vedere economic. Iată, simplu și direct, așa cum sunt simple și directe măsurile um, de siguranță la um, călătoria cu avionul. Uh, la plecare, perso personalul um, avionului prezintă măsurile de urgență, de exemplu, în caz de uh, scăderea presiunii, uh, o mască uh, cade din tavan pentru a fi folosită, dar și se spune că persoana care ajută un copil sau o persoană în vârstă să-și pune mai întâi propria mască și apoi să ajute persoana de lângă el, pentru că numai astfel poate salva ambele vieți. Ehm, din cauza crizei economice cu care s-a confruntat Europa recent, toate statele europene pe care nu au făcut-o încă ehm, s-au îngrăbit să eh, apere drepturilor persoanelor eh, eh, îngrijitori din familie, adică persoane care trăiesc cu persoane cu dizabilități pentru a se ocupa de acestea toate țările în afară de Italia. E dificil de înțeles de ce nu s-a întâmplat acest lucru și în țara mea. Un exemplu. Închipuiți-vă că exista o țară care niciodată nu a simțit nevoia să recunoască condiția particulară a refugiaților. La întâlniri internaționale, această țară se confruntă cu celelalte țări pentru a discuta despre politici de primire, fluxuri migratorii, um, reglementare a intrărilor pe teritoriu și, chiar dacă uneori ar putea demonstra o anumită ostilitate, justificând-o cu criza economică, nivelul ridicat al șomajului uh, și um, probleme bugetare, până la urmă ar părea că și-a rezolvat problema și acționează respectând drepturile omului ale refugiaților, dar în realitate, tratând refugiatul ca migrant care caută de muncă sau condiții mai bune de viață, nu este nici echitabil, nici nu respectă drepturile migranților care fug din calea războaielor, persecuțiilor și morții. A introduce Um, aceste elemente politice migratorii pentru migranții din motive economice, neținând cont de condiția acestora, înseamnă încălcarea drepturilor umane ale persoanelor care cer, uh, solicită azil și nu un loc de muncă. Iată, în Italia, îngrijitorii din familie se află în această situație. Statutul lor nu este luat în considerare în niciuna dintre politicile sociale, sanitare și de bune practici interne în cadrul internațional, nici nu vă dați seama în ce măsură Italia încalcă drepturile omului acestor persoane care trăiesc și îngrijesc persoane care nu pot să se ocupe de ele însele. Și această uh, încălcare uh, se datorează necunoașterii statutului lor și uh, aceste persoane nu sunt deloc protejate. Petiția noastră descrie această situație. Aceștia nu au dreptul uh, la a se odihni, la a avea um, relații și uh, posibilitatea uh, de a se îngriji dacă se îmbolnăvesc. În Italia, îngrijitorii din familie nu au nici măcar posibilitatea de a se apăra dacă nu li se respectă drepturile, pentru că nu au statut, nu au condiție juridică, ca și cum nu ar exista. În ciuda statului social italian, uh, spune că este indispensabilă munca de îngrijire a um, rudelor care se ocupă de persoane cu dizabilități. Instituțiile au abandonat pur și simplu uh, acești oameni și le-au negat orice garanție de uh, sprijin chiar dacă aparent politicile sociale din Italia par similare cu cele din celelalte țări europene, de fapt nu iau niciodată în considerare situațiile uh, și exigențele de odihnă și uh, viață socială a persoanelor și deci se încalcă drepturile acestora. Vă dau un exemplu concret al lui Ancaro Aruans, care ar trebui să fie retribuit ca uh, uh un funcționar public, dar această uh, plată este doar simbolică. Este o sumă derizorie care exclude orice altă formă de sprijin la domiciliu și provoacă izolare atât a persoanei care nu se poate ocupa de ea însă și a um, rudei care se ocupă de aceasta. Astfel, condițiile de viață ale îngrijitorilor din familie sunt uh, aproape un fel mm, de uh, sclavagism. De aceea am făcut și recurs în justiție um, la Convenția ONU pentru a denunța Italia din cauza um, încărcării acestor drepturi, pentru că House for Heim în Italia este încă o utopie. Mulțumesc! Bueno, muchísimas gracias. Ha tocado Mulțumesc foarte mult. Ați abordat diverse chestiuni, dar mai ales cele care țin de îngrijitorii familiali. După cum știți, aceste persoane au un rol esențial pentru cei care sunt uh, dependenți de îngrijirile oferite de ei. Și trebuie să le asigurăm îngrijirea în așa fel încât acești oameni cu dizabilități să fie complet integrați în comunitate. Și eu mă alătur apelului pe care îl faceți. Nu mai trebuie să facă tăieri nediscriminate în, în statul acesta al bunăstării, care să afecteze persoanele cele mai vulnerabile. Acum îi dau cuvântul lui Leonor Lidon, ERA, care este reprezentanta Comitetului Spaniol al reprezentanților persoanelor cu dizabilități, care și dumneavoastră se va referi la o petiție. Bună ziua tuturor! Aș dori să, le mul- să mulțumesc în primul rând Parlamentului și Comisiei PETI pentru invitația pe care mi-au adresat-o ca să vin aici să vă țin o prezentare. Scopul meu este să fac o analiză a excepțiilor definite, definite pentru transportul aerian al persoanelor cu dizabilități. În lumina mai multor documente, regulamentul uh, Comisiei și Consiliului și alte documente. Firmele aeriene primesc un fundament uh, și un temei juridic ca să facă excepții pentru persoanele cu dizabilități. Așadar, există un uh, element foarte înalt de nesiguranță. Regulamentul stabilește câteva excepții. În primul rând, se poate spune că din cauza securi- securității, din motive de securitate, trei persoane surde nu au putut să urce într-un avion. Judecătorul a spus că persoanele respective erau într-adevăr surde, dar înțelegeau perfect că se întâmplă o situație de urgență. Dacă se întâmplă și în plus, toate persoanele care... Că din același motiv al securității ar fi trebuit să fie date jos din avion toate persoanele care nu înțeleg engleză sau spaniolă. Uh, deci dacă proiectăm securitatea pentru toată lumea, ne dăm seama că am putea trăi într-un mediu mult mai sigur. Dacă echipajul știe cum să abordeze uh, persoanele cu dizabilități, va fi mai bine pentru toată lumea. Al doilea motiv pentru care poate fi negată asistența persoanelor cu dizabilități la firmele de călătorie aeriană este lipsa de preaviz. Este nevoie de 48 de ore preaviz pentru uh, persoanele cu dizabilități care au nevoie de ajutor la aeroport, din partea personalului aeroportuar. Este nevoie așadar de acest uh, răstimp. Din punct de vedere al calității și al timpului, dacă persoanele respective își fac um, planuri de călătorie în pentru mai puțin de 48 de ore, deci cu un răstim de mai puțin de 48 de ore, înseamnă că este o situație urgentă și atunci ele au nevoie să călătorească și au nevoie și de asistență. Un al treilea motiv este faptul de negarea accesului este faptul că persoanele cu dizabilități trebuie să fie însoțite de cineva pe costul lor și aici se vorba despre, o, despre un, o pierică economică. Iată că este realitatea. Avem o încălcare a principiilor transversale, care sunt nediscriminarea, egalitatea de șanse și accesibilitatea. Și se încalcă așadar dreptul la egalitate și la nediscriminare, dreptul la accesibilitate universală, dreptul la securitate și dreptul la mobilitate. Dacă e să observăm, să analizăm observația generală numărul 2 care se referă la accesibilitate, Comisia spune că accesibilitatea este o condiție necesară persoanele cu dezabilități trebuie să aibă aceleași oportunități și definițiile trebuie să fie făcute din perspectiva egalității și a nediscriminării. De ce? Pentru că dacă se neagă accesul, atunci ne aflăm într-o situație de discriminare. Și Convenția și, conve- eh, și comis- Comitetul interzic discriminarea. În situații de risc, serviciile de urgență, de asemenea, trebuie să fie accesibile și persoanelor cu dizabilități. Și astfel se redefinește conceptul de securitate. Dacă e să analizăm observațiile finale ale Comitetului um, UNCRPD, practic sunt aceleași concluzii. Se cere o revizie a normativelor în așa fel încât să fie inclus în mod transversal chestiunile privind dizabilitatea, de asemenea, se face referire la directiva privind egalitatea și nediscriminarea, nevoie de norme în materie de accesibilitate și se cere și consolidarea drepturilor pasagerilor. De ce? Pentru că dacă există atât de multe bariere, trebuie să ne întrebăm cum definim aceste bariere. Deficiența este, trebuie să fie adresată prin egalitate, nediscriminare, autonomie, transversalitate și dialog civil. Nu este bine să proclamăm uh, drepturi și imediat să le încălcăm. Deci, în concluzie, aș dori să spun că trebuie să ne ținem de principiile Revoluției franceze libertate, egalitate, fraternitate, dar să adăugăm accesibilitate. Președinte, mulțumesc, Leonor. Într-adevăr, la Comisia PETI am abordat această problemă și ea continuă să fie foarte importantă. Nu există un răspuns unic, în ciuda faptului că această situație este foarte gravă. Încă nu avem un răspuns, dar am cerut Comisiei TRAN informații cu privire la regulamentul pasagerilor aerieni. Să vedem dacă nu putem include cumva acolo câte ceva, în așa fel încât să avem o transversalitate a principiilor dreptului persoanelor cu dizabilități. Într-adevăr, Leonor, oricât de, ori de câte ori cumpărăm un bilet de avion pe o pagină online, sunt scrise acolo toate aceste excepții și um, condiții la care ne supune compania aeriană. Deci trebuie ca aceste probleme pe care le-ai ridicat tu să fie incluse în revizia convenției. Acum am să trec la Judith Klein, Directiva Inițiative Sănătate Mentală, ea este autoarea unei alte petiții pe care ne vom concentra acum. Thank you very much, members of parliament. Mulțumesc, stimaților deputați, doamnelor și domnilor, pentru că mi-ați oferit ocazia să vin azi aici să vă spun câteva lucruri despre petiția noastră care se referă la proasta folosirea fondurilor structurale în anumite, de anumite state membre, um, fonduri pentru persoanele cu um, dizabilități în cadrul ratificării de către Uniunea Europeană a Convenției uh, pentru drepturile persoanelor cu, cu disabilități. Mai întâi doresc să vorbesc despre resurse. Petiția noastră a fost uh, Uh, procesată rapid, dar apoi uh, um, a dispărut din atenția comisiei și a trebuit uh, să contactăm repetat Comisia PETI pentru a vedea ce se întâmplă cu aceasta. Nu am primit răspuns mai mult de un an după ce am depus aceste cerere și nu suntem un caz izolat. Mulți petiționari au trebuit să aștepte mai, mulți, mai mult de un an pentru a li se aborda petiția. Poate Comisia PETI are nevoie de mai multe resurse pentru a a se achita de rolul său și de a procesa petițiile mai rapid. În uh, relație cu petiția noastră, ne referim la articolul 19 din uh, Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu durabilități și persoane uh, care cărora nu li se respectă drepturile de către instituții. toți uh, deputații în momentul audierii petiției noastre uh, au condamnat uh, accesul la drepturi în instituții, dar nu au condamnat instituțiile. Mulți deputați au spus că multe persoane cu disabilități trebuie instituționalizate și dacă Comisia PETI dorește să protejeze, să monitorizeze serios, trebuie să știe că Convenția ONU uh, spune că persoanele nu trebuie instituționalizate, spune că persoanele cu dizabilități trebuie să trăiască în cadrul comunității cu sprijin. Deci, poate PETI are nevoie de consiliere juridică în legătură cu uh, conținutul Convenției ONU, așa cum uneori judecătorii uh, fac apel la experți. În ceea ce privește repararea prejudiciilor, știm că, hotă- că PETI nu poate uh, să ia hotărâri care să fie obligatoriu aplicabile de justiție, dar poate face presiune asupra Comisiei să corecteze situația, poate să facă și uh, presiune politică asupra statelor membre, dar uh, la întrebarea cum acționează PETI și uh, cum acționează sau reacționează Comisia și statele membre este o chestiune politică. De aceea, PETI este un organism util pentru că oferă persoanelor un mecanism de a comunica direct cu politicienii europeni, dar pe de altă parte înseamnă că PETI nu este un organism eficient uh, de înregistrare a plângerilor pentru că uh, Uh, sunt chestiuni grave în legătură cu care nu poate să impună repararea. De exemplu, în petiția noastră privind fondurile structurale, Comisia a spus că va transmite toate plângerile înapoi statelor membre. Întrebarea mea este cine în Uniunea um, sau cui în Uniunea Europeană ne putem adresa pentru a obține reparare uh, obligatorie în ultima unei hotărâri um, ca răspuns la plângerea noastră. Mulțumesc! Bueno, muchas gracias. Mulțumesc. Capacitatea Comisiei PETI este limitată. Noi suntem un mecanism prin care putem acorda vizibilitatea acestor probleme și apoi să transmitem diverselor instituții europene sau state membre petiția pentru un răspuns. Deci noi depindem, după cum spuneam, de diverse alte organisme și instituții. Într-adevăr, putem să avem uh, un, uh, mai multe resurse, dar, cum s-a spus, adineaori primim aproximativ 2000 de petiții pe an și atunci cu toții ne dorim să ameliorăm sistemul, dar este dificil. Nu putem întotdeauna să dăm răspunsul cel mai adecvat și, um, mai mult decât atât, nu este de competența noastră întotdeauna. tratarea petițiilor în diversele state membre este diferită. Deci, consider că și această petiție este interesantă și trebuie ținută, um, trebuie să se țină seama de ea în revizuirea con- convenției. Acum haideți să trecem la o mică dezbatere. sau nu mai întâi vom da cuvântul doamnei Diana Injova, președinte al uh, Asociației pentru persoane cu dizabilități din Bulgaria. Și apoi vom avea o dezbatere. Уважаеми членове на комисията, uh, скъпи партньори, това, което всички... Стимați membri, dragi prieteni, am discutat despre importanța Convenției ONU cu toții așteptăm o mai bună protecție a persoanelor cu dizabilități. Documentele politice se adoptă, se adoptă adesea documente politice de mare importanță și sperăm că Convenția ONU va face o schimbare istorică. Am ascultat cu atenție și am auzit multe despre convenție și vedem că sunt totuși lucruri care nu funcționează eficient. Sistemul ar putea să funcționeze mai bine, nu doar în cadrul ONU, ci în fiecare stat membru care aplică acest, această legislație. Sunt multe documente utile care, fără îndoială, au influențat schimbarea la nivel politic cum ar fi univers, uh, Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată în 1948, care stabilește, fără îndoială, multe principii importante. În același timp avem uh, Convenția Europeană a Drepturilor Fundamentale, și Curtea Drepturilor Omului de la Strasburg și Carta Drepturilor Omului, toate sunt uh, elemente importante care trebuie să protejeze drepturile fundamentale. O persoană cu dezabilități și uh, în calitate de persoană uh, care Uh, se află în conducerea unei organizații importante pentru persoanele cu dizabilități, pot să spun că în Bulgaria multe elemente sunt uh, aliniate la legislație. Avem uh, legi minunate, de exemplu avem o lege care definește drepturile persoanelor cu dizabilități și drepturile de acces sunt cuprinse acolo, și când vorbesc de accesibilitate, nu mă refer doar la chestiunile de arhitectură, ci la acces la toate sferele vieții, acces la servicii de sănătate și tot așa. N-ar trebui însă să uităm de femeile cu dizabilități și de copiii cu dizabilități, pentru că ei reprezintă grupuri, grupuri foarte marginalizate și a care sunt amenințate de sărăcie. Așadar, când vedem cazul Bulgariei, în ciuda legilor care sunt bune, de fapt sunt probleme în uh, dimensiunea concretă, accesul la educație, copii cu dizabilități care nu sunt suficient de bine asistați pentru uh, Uh, a fi acceptați ca membri egali în societate. Mai avem și problema accesului la serviciile medicale, mai ales uh, în cazul unor boli rare și în cazul unor afecțiuni oncologice. În ciuda legislației care există, accesul tot pune probleme, indiferent dacă dizabilitatea este de ordin fizic sau mental. De exemplu, când se construiește o clădire nouă, probabil 4 sau 5% uh, din costuri vor fi costuri pentru a asigura accesibilitatea persoanelor cu dizabilități. Până în 2006, Bulgaria avea un sistem, nu avea sisteme de acces, Uh, pentru persoanele cu dizabilități în toate clădirile. Acum, acest lucru s-a schimbat. Accesul la locurile de muncă este și el garantat, dar pe hârtie, pentru că angajatorii nu uh, s au sus de bucurie să angajeze persoane cu dizabilități. Mai ales că își pun probleme de imagine, cum ar arăta compania respectivă apoi accesul la informații, la cultură, la evenimente sportive. Și acestea sunt garantate prin lege. Eu aș vrea să atrag atenția prezentei comisii asupra chestiunilor unde puteți aduceți o rezolvare. În Bulgaria, multe dintre drepturile persoanelor cu dizabilități au fost neglijate lipsește toleranța, aici e vorba de factorul uman, nu sunt nici suficiente resurse financiare și accesul la servicii de orice fel, de toate felurile, nu este recunoscut ca drept fundamental. Acest lucru se justifică prin lipsa fondurilor sau prin alte argumente. Dar clar că nu este acceptabilă această situație. Accesul la zonele publice, la uh, clădiri publice sau la evenimente publice sunt și ele justifica, sunt, uh, justificate uh, tot prin lipsa de fonduri. Și aș vrea să fac apel la comisia dumneavoastră menționând ceva tipic pentru uh, legislația bulgară. Sunt câteva elemente specifice care cred că necesită soluții practice specifice. De exemplu, Comisia Europeană ar trebui să aplice sancțiuni financiare statelor membre care nu aplică legislația. Ar trebui să adopte actul privind accesibilitatea și fondurile europene ar trebui să cuprindă condiții pentru uh, accesibilitatea obligatorie la orice structură care se construiește. Trebuie puse la dispoziție fonduri pentru a garanta accesul, indiferent de care sunt greutățile financiare sau dacă există o criză financiară. Toate măsurile rezonabile ar trebui luate fără a se neglija solicitările noastre legitime ar trebui să fie suficiente fonduri și ar trebui investite eforturi uh, și în campanii de conștientizare, pentru că factorul uman este foarte important și el. Aplicarea protocolului opțional la convenție este foarte importantă și este foarte important că s-a adoptat și s-a ratificat uh, protocolul pentru că va juca un rol important. De aceea, o parte dintre persoanele cu dizabilități vor putea să simtă diferența. Mulțumesc! Muchas gracias. Muy Mulțumesc. Este important, uh, este important să ținem seama și de punctul de vedere al copiilor, care în mod evident sunt uh, uh, dublu expuși când sunt și cu dizabilități. Acum îi vom da cuvântul lui David Amistin. Mulțumesc, Soledan. Îmi cer scuze, vorbim în engleză. Wolfgang Unger... Îl reprezint pe uh, Wolfgang Ungerman, care n-a putut să fie prezent astăzi aici. Astăzi Comisia PETI poate să facă o diferență concretă și să îmbunătățească viața a milioane de cetățeni care au dizabilități de vedere și care nu au astăzi acces la cărți și la material scris. Dar pentru asta este nevoie de acțiune determinată, energică Comisia PETI în ultimii cinci ani a jucat un rol foarte important în realizarea uh, uh, documentelor, dar o minoritate care blochează uh, acum adoptarea actului practic ține prizonieri mm, foarte mulți oameni cu dizabilități de vedere este un pretext inacceptabil din punctul nostru de vedere. Chestiunea aceasta cu competențele este pur și simplu praf în ochii cetățenilor și nu este acceptabil argumentul. Comisia PETI poate să schimbe lucrurile astăzi, prezentând în plenară o rezoluție, poate să fie o rezoluție normală sau mai scurtă, care să ceară imediat uh, ratificarea tratatului în Consiliu. Și mă aștept ca la reuniunea coordonatorilor Comisiei PETI să se discute în această după-amiază această chestiune. Uh, rezoluția care să fie prezentată în plenară, pentru că persoanele cu probleme de vedere din Europa și din toată lumea nu vor să aștepte ani de zile ca să li se respecte drepturile Brazilia, Chile, Mexic, uh, India ratifică aceste, aceste documente. spre deosebire de Uniunea Europeană, dar este nevoie și de materialul necesar uh, de formatarea cărților și materialelor scrise. și mi-a explicat o um, mi-a explicat doamna Virut, acum a devenit avocată în India. I-a trebuit, i-au trebuit 15 ani pentru că toate uh, cărțile care existau în Statele Unite și în Anglia nu se puteau aduce legal în India. Cum să negi în ziua de astăzi uh, acest drept din niște motive pur și simplu inventate de politicieni. Este uh, fals argumentul că Uniunea Europeană n-ar avea competența de a ratifica tratatul american. Competența UE de a ratifica este dincolo de orice dubiu juridic. Este valabilă și și Consiliul, Serviciul Juridic al Consiliului a spus că există această competență și iată, se uh, produce acest blocaj din partea Germaniei, care nu vrea, din diverse motive politice, să se ratifice tratatul. Nu cred că este cinstit pentru aceste persoane să fie ținute ostatice, în ghilimele. Și eu cred că dând curs sugestiilor membrilor Parlamentului după reuniunea din septembrie, ar trebui să existe o audiere publică și cu presa și prezentarea unei versiuni a rezoluției uh, împreună cu reprezentanții Uh, persoanelor cu dizabilități de vedere. Sunt, e o adevărată foamete a, a, a cărților în uh, lume, pentru că aceste persoane au acces la un procent foarte, foarte mic din tot ce se publică în fiecare an și nu este niciun motiv uh, real pentru acest lucru. Mulțumesc! Gracias, David. Mulțumesc, David. Este o cerere clară care necesită într-adevăr voință politică și sperăm să obținem voința această politică cu ajutorul Comisiei PETI. Acum vom trece la domnul... Aș și văd că cineva are o întrebare. Da, vă rog. My name is Magdi Birta, I represent... Mulțumesc, sunt Magdi Birta, reprezint Inclusion Europe, Asociația Europeană a Persoanelor cu Dizabilități Intelectuale și Familiile lor. Ne bucurăm că nevoile de accesibilitate ale persoanelor cu dizabilitățile intelectuale au fost um, menționate azi de mai multe ori. Uh, într-adevăr, pentru că aceste persoane fie implicate în deciziile care le afectează viețile, accesul lor este foarte important uh, prin uh, materiale scrise ușor de citit și folosirea de un limbaj simplu, este important cum sunt făcute aceste schimbări, schimbări cerute de Convenția ONU și absolut esențiale pentru a ne asigura că persoanele cu dizabilități uh, intelectuale pot să participe la reuniuni, cum este această reuniune, și să participe la discuții, la dezbatere. Inclusion Europe dorește să sprijine Comisia PETI și alte instituții europene pentru a apăra uh, drepturile persoanelor cu dizabilități și putem oferi și sprijin tehnic în legătură cu materiale ușor de citit sau cu limbaj simplu pentru uh, a implica mai mult persoanele cu dizabilități intelectuale la nivel european. Mulțumesc. E ok, otra intervenție? Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Da. Sunt, Ita- Sunt Ariana Colonello, vin din Italia. Și um, particip uh, la Comisia AFCO în Parlamentul European. Uh, persoanele cu dizabilități vizuale și persoanele nevăzătoare se confruntă cu um, multe probleme în Italia, în accesul la un loc de muncă, de exemplu. Pentru persoanele cu dizabilități, per, firmele pre, preferă să plătească o amendă uh, decât să um, le angajeze. Deci, iată, în Italia nu se aplică legile. Există principii, intenții frumoase, dar în realitate nu se face nimic. Deci este o problemă gravă, pe lângă faptul că persoanele nu se simt incluse în societate. Eu încerc să protejez și să apăr drepturile persoanelor cu dizabilități în Italia. Am publicat multe articole în legătură cu experiența mea personală și dificultățile cu care mă confrunt, dificultăți concrete este foarte greu, de exemplu, um, să am o locuință adaptată. Din motive culturale și istorice, persoana cu dizabilități încă este văzută ca fiind o povară pentru societate. Deci o problemă, um, o persoană care deranjează, care nu are aceleași drepturi ca și ceilalți. Din păcate, sunt uh, exponent al celorlalte persoane cu dizabilități, mai ales dizabilități vizuale, și știu că aceste persoane nu sunt considerate la adevărata lor valoare. Se consideră că aceste persoane nu pot să, au, să aibă o viață împlinită. Bineînțeles, e dificil, dar nu e imposibil, dar lipsesc instrumentele necesare, concrete, uh, pentru a face acest lucru, pentru a face în așa fel încât și noi să trăim o viață normală. Nu e posibil să ajungi la 33 de ani cu studii uh, ca cele pe care le-am uh, făcut eu, uh, să fi studiat dreptul și așa mai departe și totuși să nu am un loc de muncă. Deci, iată, mă confrunt cu discriminări, cu prejudecăți, rămân multe de făcut și eu, bineînțeles, sunt dispusă să sprijin Comisia PETI um, într-o activitate concretă, chiar dacă știu că bariera culturală și a prejudecăților este greu de depășit. E vorba de mentalități prea profund rădăcinate din generație în generație și de aici pleacă toate celelalte probleme. În cazul nostru, sunt și probleme legate de costuri exorbitante pentru uh, echipamentele uh, care pot să ne faciliteze viața. De exemplu, Liga pentru Drepturile Persoanelor în Dizabilități cu care sunt în contact și prin care am uh, publicat diverse articole legate cu dificultatea de a avea acces la, un, uh, la o locuință știu că Italia spune că respectă drepturile persoanelor cu dizabilități, dar de fapt nu le respectă. Deci, iată, eu am publicat aceste articole și ni se spune că aceste ajutoare costă prea mult. Entitățile care trebuie să ofere aceste contribuții um, au o procedură foarte complicată uh, birocratică pentru a obține un sprijin. Și să nu uităm că instrumentele care pot să ne ajute să ne faciliteze, faciliteze viața costă foarte mult, mii de euro. Și familiile și persoanele cu dizabilități, practic, sunt răsate singure să se descurce. Doresc să mulțumesc Comisiei AFCO pentru că m-a acceptat în rândurile sale, m-a acceptat pentru competențele, competențele mele și nu pentru că sunt o beată persoană cu dizabilități, așa cum sunt văzută în Italia. Sper că astfel voi putea avea un viitor aici, un viitor care este imposibil în Italia. Obiectivul meu este să rămân la Bruxelles, să trăiesc o viață normală și să continui să sprijin instituțiile europene în eforturile lor. Iată care este obiectivul meu. Și Acestea fiind spuse, vă ofer încă o dată um, sprijinul meu, um, competențele mele juridice și um, uh, experiențele mele personale. Mulțumesc! Eu? Mulțumesc foarte mult pentru această mărturisire. Într-adevăr, trebuie să sprijinim persoanele cu dizabilități. Problemele cu care se confruntă fiecare sunt foarte diferite, dar toate persoanele respective trebuie să înțelegem că au nevoie de ajutorul nostru în așa fel încât uh, să îmbunătățim situația. Iar în cele ce urmează vom trece la un avocat, la Kevin Cutajar, membru fondator al Federației Gozo pentru persoane cu dizabilități. Vă, vă rog. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! După cum a spus uh, moderatorul, eu sunt Kevin Cuter și sunt din Malta. Nu voi vorbi în malteză, vor vorbi în engleză ca să se bucure toată lumea. Sunt orb. Sunt orb de la vârsta de 13 ani. Dar acum sunt avocat și, de asemenea, sunt activist în, pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Cam atâtea despre primul slide din prezentarea mea. În al doilea slide În al doilea slide vă prezint organizația mea. Eu sunt maltez, însă vin dintr-o insulă din nordul Maltei numită Gozo. Este o insulă foarte mică, după cum vă puteți închipui. Avem o organizație umbrelă pentru toate entitățile care lucrează în domeniul persoanelor cu dizabilități. Ea cuprinde șapte instituții, ONG-uri și instituții guvernamentale. Eu sunt președintele și fondatorul acestei uh, organizații Umbrella. Am înființat această organizație în 2003, după cum poate că țineți minte, era Euro- anul european dedicat persoanelor cu dizabilități. De atunci noi am uh, avansat foarte mult dar uh, mai avem încă foarte multe lucruri de făcut, după cum uh, au spus uh, antevorbitorii mei, la fel ca și în celelalte țări europene. Acum să trecem la al treilea diapozitiv. Malta, țara mea, a semnat și a ratificat Convenția ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Malta a făcut acest lucru în anul 2012 și este un pas îmbucurător din partea Maltei. Eu am făcut parte din comisia care se ocupa de punerea în aplicare a acestei convenții în Malta și țin minte două dintre principalele probleme cu care ne-am confruntat. Printre acestea, în primul rând, se număra nevoia de mai multe resurse. Malta este o țară mică cu resurse limitate și, bineînțeles, ca să punem în aplicare cele cerute de Convenția ONU, avem nevoie de foarte multe resurse. Eu însă am încredere că vom reuși să ne descurcăm. Și cea mai mare problemă cu care confruntăm este problema atitudinilor, percepțiilor, mentalităților oamenilor. Atitudinile de multe ori sunt greșite chiar și la nivelul statal. Este greu să schimbăm aceste atitudini. Iată care cred eu că este cea mai mare problemă cu care ne confruntăm în Malta pentru uh, a pune în aplicare așa cum trebuie Convenția ONU. Să trecem la al patrulea diapozitiv. Aș dori să ne concentrăm acum pe Comisia PETI. Comisia care ne găzduiește astăzi la această audiere. Din nefericire, în Malta, atunci când am uh, făcut o cercetare cu privire la petițiile care provin din Malta, din nefericire n-am găsit niciuna. A fost o dezamăgire pentru mine. Deci aici mă bazez cel puțin pe cercetările pe care le-am făcut eu și eu nu am găsit niciun fel de petiție care provine din Malta și m-am întrebat de ce ne aflăm în această situație. Poate este o problemă de percepție a Parlamentului European în Malta. Deci în Malta există percepția cum că uneori soluțiile Comisiei Peti și ale Parlamentului European nu sunt eficiente, nu vin la timp. Este o percepție împotriva căreia trebuie să luptăm din greu, nu doar în Malta, ci și în restul Europei. Și în 2014 am constatat acest lucru când eram candidat al PPE-ului la Parlamentul European. Asta îți spun oamenii despre Parlamentul European. Deci trebuie să lucrăm din greu ca să luptăm împotriva acestor percepții. Trecem la următorul slide. Deci, cu toate că nu este nicio petiție din partea Maltei la Comisia PETI, totuși cred că există un spațiu de manevră. Pot să vină petiții din partea Maltei în această comisie petiții și am să vorbesc despre două. Mai sunt și altele, dar acestea sunt cele mai importante două. Una se referă la ocuparea forței de muncă. Avem o problemă foarte mare cu persoane cu dizabilități care nu-și găsesc loc de lucru în Malta. Și nu din cauza faptului că nu au abilitățile necesare sau din cauza faptului că nu există resurse, ci din cauza atitudinilor. Atitudinea este cea mai mare problemă în Malta și nu numai. Cred că este o experiență comună pentru foarte multe state. O altă problemă cu care ne confruntăm, transportul public. În ciuda subvențiilor intense din partea guvernului, transportul public continuă să fie destul de inaccesibil. S-au înregistrat anumite progrese, dar totuși nu este destul de accesibil. Eu îl folosesc în fiecare zi și constat acest lucru în fiecare zi. Următorul slide acum. Există totuși metode prin care putem îmbunătăți situația. Haideți să începem în felul următor. Am analizat numărul de petiții care ajung uh, la Comisia PETI din Parlamentul European, din întreaga Europa. M-a interesat și raportul care a fost prezentat în primul grup de discuții în acest sens. Deci vorbim despre numărul de petiții care vin și se referă la sectorul dizabilităților. Problemele cu care ne confruntăm în multe țări în Europa eu cred că sunt foarte puține, deci sunt foarte puține petiții care se referă la dizabilități. Și aș dori să reflectați, să vă întrebați de ce. De ce sunt atât de puține petiții din acest domeniu? Persoanele din domeniu cunosc faptul că există posibilitatea de a trimite o petiție Parlamentului European. Eu voi trimite această sugestie în fiecare țară și despre acest lucru am să vă vorbesc în următorul slide. Parlamentul European are, un, are o reprezentanță în fiecare stat membru și cred că această reprezentanță poate fi utilizată de către Parlamentul European ca să crească gradul de conștientizare cu privire la această posibilitate de a trimite o petiție la Comisia PETI din Parlament. Reprezentanța se poate întâlni cu ONG-urile și le poate explica cum să facă petiții, cum să transmită petiții, care poate fi efectul unei astfel de petiții. Eu cred că există un potențial foarte mare aici. Și acest potențial nu a fost explorat îndeajuns. Cred că atunci când ne ocupăm de aceste petiții așa cum trebuie și sunt, uh, am încredere în faptul că Comisia PETI se ocupă de aceste, de aceste petiții așa cum trebuie, deci dacă sunt abordate așa cum trebuie aceste petiții, am încredere că rezultatele pot fi foarte bune. Și, așadar, repet încă o dată ideea mea ca reprezentanțele Uniunii Europene din statele membre să se întâlnească cu ONG-urile ca să le prezinte posibilitatea petițiilor, pentru că ar putea fi o idee bună. Și astfel ajung la sfârșitul prezentației mele. Ar dori să, prezentării mele, aș dori să mulțumesc încă o dată Comisiei, PETI și Parlamentul European pentru faptul că m-a invitat ca să, dau această, ca să țin această prezentare și să mulțumesc mai ales doamnei Roberta Metzola. Aș vrea să-i spun să își continue eforturile, face o treabă foarte bună, avem nevoie de sprijinul ei pentru ca pentru ca să rezolvăm problemele persoanelor din sectorul uh, dizabilităților din Europa, în așa fel încât să le îmbunătățim și viața. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule, Cuta, domnule Cutajar, mulțumesc pentru gândurile dumneavoastră și acum am să îi dau cuvântul lui Alban Profet Paiasco de la ONU. Good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc tuturor pentru invitație. Noi, la da, ONU considerăm că această audiere este o posibilitate uh, de lăudat de consolidarea acoperirii între ONU și Uniunea Europeană în ceea ce privește protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități. Fac parte din unitatea din petiții care se ocupă de tratarea plângerilor pe care organele uh, care se ocupă de tratatele privind drepturile omului de la ONU. Primim aproximativ 150 de plângeri pe săptămână, adică 7200 pe an aproximativ, din care aproximativ 1% sunt legate de Convenția persoanelor, uh, drepturilor persoanelor cu responsabilități. Din 8 comisii care au competență de examinare a plângerilor individuale, Comisia noastră este una dintre ultimele create. Până acum, Comisia privind drepturile persoanelor cu dizabilități a înregistrat 33 de plângeri, dintre care o mare majoritate se referă la statele membre ale Uniunii Europene. Și din cele 11 decizii adoptate de comisie, 7 se referă la state membre ale UE. Deci, jurisprudența comisiei face parte acum și din cadrul european. În ceea ce privește subiectele, ele sunt foarte similare cu cele pe care le-a abordat Comisia PET. E vorba de accesibilitate, transform, ocupare, viața în familie și dreptul de vot. Aceste 33 de comunicări reprezintă o cantitate foarte mică în comparație cu numărul plângerilor primite de comisie. De ce? De multe ori, plângerile nu respectă criteriile pentru a fi uh, înregistrate ca plângeri individuale. Înțelegem cu toții că toate aceste plângeri adresate um, organelor Uniunii Europene sau celor ale ONU reprezintă aproape o altă planetă inaccesibilă. De aceea e atât de important să încercăm să facilităm înțelegerea acestor mecanisme. Primul element care trebuie, de care trebuie să țină cont atunci când primim o plângere noi la unitatea pentru petiții, trebuie să vedem dacă este prezentată de o persoană care, de o persoană abilitată să o facă. Cine poate să depună o plângere? Ei, oricine. Atunci cum se poate respinge o plângere dacă oricine poate să depune plângere? Da, oricine, dar oricine care oricine are un interes legitim de a reprezenta drepturile persoanei ale căror drepturi au fost încărcate. Adică, spre deosebire de ceea ce s-a spus de antevorbitoarea mea, unitatea noastră registrează doar plângeri ale persoanelor ale căror drepturi individuale au fost încălcate direct. Al doilea element este faptul că plângerea nu poate fi anonimă, pentru că atunci când transmitem plângerea statului, statul trebuie să știe despre cine e vorba, ca să vadă ce măsuri poate să ia la nivel național pentru a reacționa la situația respectivă. Apoi, plângerea trebuie făcută împotriva unui stat care este parte la protocolul opțional. De multe ori se, uh, se fac plângeri împotriva unor state care nu au ratificat protocolul opțional. Și aici aș face o paranteză. Este foarte important să anticipăm atunci când Uniunea Europeană va ratifica protocolul opțional, va trebui să ne schimbăm formularea. Nu vom mai putea vorbi despre părți state sau state părți la protocolul opțional, ci Uniunea ca fiind parte la protocolul opțional. Este o chestiune de interpretare. Interpretarea ceea ce înseamnă noțiunea de parte. Ce facem dacă se depune plângere împotriva Uniunii Europene făcând referire indirect, indirectă la un stat membru care nu este parte la protocolul opțional. Ce facem atunci când trebuie să aplicăm următorul uh, criteriu de admisibilitate care, este, care Um, este faptul că s-au încercat toate posibilitățile de reparare interne, adică trebuie să ne asigurăm că s-au epuizat toate posibilitățile de reparare care pot fi obținute la nivel uh, european. În cazul unei uh, plângeri împotriva unei, uh, unui stat parte la convenție. Sunt lucruri care uh, trebuie rezolvate în momentul în care protocolul opțional va fi ratificat. Sunt elemente importante de care trebuie să se țină cont pentru a se consolida protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități. Următorul element sau criteriu de care trebuie să țină cont în momentul în care se înregistrează plângerile este să ne asigurăm că drepturile invocate sunt de competența materială a Convenției, deci sunt acoperite de Convenție. De multe ori plângem, eh, obțin, sau primim eh, plângeri care nu pot fi înregistrate pentru că se referă la drepturi la care nu se face referire în Convenție, de exemplu, dreptul de a avea acces la un anumit tratament într-un stat fără a se afirma um, că a existat o discriminare în accesul la acest tratament. Oricum, lucrurile evoluează. Nimic nu e bătut în cuie și depinde și de interpretarea Comisiei uh, în legătură cu drepturile apărate de convenție. Am făcut referire la nevoia de a epuizat toate posibilitățile interne de a obține reparație și în contextul uh, viitorei ratificări a, uh, a protocolului opțional la Convenție de către Uniunea Europeană. E important ca aceeași plângere să nu fie examinată în același timp um, în cazul unei alte proceduri internaționale. Curtea Europeană este una dintre cele care pot să uh, realizeze o astfel de procedură, dar cum combinăm nevoia de a epuiza posibilitățile interne de a obține reparație cu posibilitatea ca Comisia să examineze o plângere care a fost deja examinată într-o altă procedură de anchetă internațională. Începem să ne gândim la toate aceste lucruri și îmi închipui că și dumneavoastră la nivel european faceți același lucru, sunt elemente cheie, esențiale și oferă oportunități fantastice, ne oferă tuturor oportunități fantastice de a promova și de a contribui um, la aplicarea drepturilor tuturor cetățenilor europeni. Un alt element foarte important în contextul plângerilor individuale Um, la organele tratatelor drepturilor omului este integrarea de măsuri în caz de risc iminent de încălcarea unui drept personal. Riscul uh, de daună ireparabilă a fost evaluat de alte comisii și Comisia pentru Drepturile Persoanelor cu Disabilități a făcut-o de două ori până acum. Eu cred că este foarte important ca toate plângerile potențiale să țină cont de această posibilitate. E vorba de cazuri de deportare a solicitanților de azil, de exemplu. În țări în care se aplică pedepsa cu moartea, de exemplu. Sau în cazul unor unei persoane care se află în închisoare fără acces la toaletă pentru că nu se putea ajunge acolo cu un scaun cu rotile. În acest caz, statul trebuie să ia măsuri imediate pentru a permite deplasarea persoanei în cadrul închisorii. Toate aceste exemple ilustrează posibilitatea Comisiei de a avea un impact direct asupra vieței, vieții de zi cu zi a persoanei cu dizabilități. Și trebuie să folosim aceste instrumente ca un mijloc de protecție și de promovare a drepturilor. Orice plângere trimisă Comisiei uh, primește răspuns. Dacă criteriile pentru registrare nu sunt respectate, în prima instanță, autorul primește o scrisoare în care se explică ce lipsește, ce trebuie să facă pentru ca plângerea să poată fi înregistrată și procesată de comisie. Și apoi, când, toate, când se respectă toate criteriile, se registrează cazul. Avem termene de gestionare, bineînțeles, avem plângeri în așteptare. Așa cum am spus, doar 1% din, plângeri, din totalul plângerilor ajung la Comisia pentru drepturile persoanelor cu, cu uh, uh, disabilități. Poate considerați că este un uh, risc că ele să nu fie procesate la fel ca celelalte plângeri. Din potrivă, faptul că avem puține plângeri deocamdată plângerile vor fi, protejate mai, eh, vor fi procesate mai rapid, adică în aproximativ 2 ani în medie, cu excepția cazurilor în care trebuie să se ancheteze mai mult um, în legătura cu uh, faptele afirmate. Sperăm cu toții, așa cum am spus, că ratificarea protocolului opțional de către Uniunea Europeană va avea loc rapid și știm că va pune anumite provocări, dar această provocare este o ocazie de a merge înainte, de a ne asuma responsabilitățile la nivel național, regional și internațional. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc reprezentante Națiunilor Unite pentru intervenția sa și acum, în timpul care ne mai rămâne, adică câteva minute, să organizăm o mică dezbatere, dacă dorește cineva să ia cuvântul. Eleonora Evi, vă rog. Si, Mulțumesc. Încă o dată doresc să mulțumesc uh, tuturor celor care au intervenit în uh, această dezbatere foarte importantă. Doresc să vă spun sincer că îmi pare rău că sala e cam goală, că nu avem mai mulți participanți. E dureros să subliniez acest lucru pentru că subiectul este extrem de important, foarte extins, are multe fațete și include o gamă întreagă de problematici de la diferite niveluri. Știm că Europa se ocupă de anumite domenii, statele membre de altele și punerea în aplicare de multe ori uh, este făcută de autoritățile locale și prin această dimensiune locală a punerii în aplicare se definește, practic, se definesc politicile în Uniunea Europeană, dar uh, ele sunt greu de aplicat în practică. Aș dori să subliniez câteva aspecte care, după părerea mea, sunt foarte importante. În primul rând, în legătură cu corelația care există între ceea ce se definește ca fiind viața autonomă și rolul fundamental al persoanele care se ocupă de o rudă cu dizabilități și ca o consecință logică de instituționalizare a persoanei cu dizabilități. Deci încă există acest model al instituționalizării care este principala soluție găsită. Deci sunt trei teme majore care ar trebui abordate în mod sistemic, organic și mai incisiv, pentru că, din păcate, azi încă există dificultăți enorme în a merge în direcția justă, cea indicată de articolul 19 din Convenție, pe care l-am, citat de mai multe ori azi. De ce spun acest lucru? Pentru că în Italia, așa cum am auzit dintr-o mărturie din partea unei invitate, în Italia aceasta este o problemă foarte gravă. Italia nu recunoaște rolul îngrijitorului din familie, în ciuda unei serii de recomandări ale Consiliului Europei, din 1998 și 1991, prima privind independența și a doua privind securitatea socială, care invită statele membre să ia măsuri pentru a apăra și pentru a recunoaște rolul îngrijitorului din familie, dar mă gândesc și la o serie de documente elaborate și de acest Parlament, mai multe rapoarte în care se recunoaște rolul fundamental, esențial, al îngrijitorului din familie, ca fiind o reacție la abandonul din partea instituțiilor a acestor, a acestor probleme. Deci este absolut necesar să se răspundă eficient la solicitarea acestora, mai ales în Italia, solicitarea de a li se recunoaște rolul pentru a concilia cu adevărat viața familială și munca de îngrijire a rudei cu dizabilități grave sau foarte grave și a propriei vieți private și profesionale și sociale și a sănătăților, pentru că e vorba de sănătate. Aceste persoane, din păcate, au uh, Uh, o experiență de viață mai mică decât restul populației. Doamna Bonano poate ne va putea spune un lucru despre, vă te dau informații în acest sens. Deci mă întreb, de ce Italia nu a făcut nimic, nu a inițiat acțiuni concrete în acest sens. Mă întreb dacă reprezentanța Italiei este reprezentată azi aici. Nu știu dacă ne urmărește, pentru că este un subiect care a fost abordat recent aici în această comisie și Italia ar trebui să acționeze cât de repede în acest sens. Celălalt aspect pe care am dorit să-l uh, menționez este cel legat de fonduri. Fondurile structurale, fondurile europene. Din momentul în care unul dintre scopurile finanțărilor europene este tocmai aceea de a umple lacunele și contradicțiile, diferențele care există între statele membre în Europa și între regiuni. Pentru a face acest lucru trebuie să se înțeleagă care sunt exigențele din teritorii și pe baza principiului parteneriatului, uh, care prevede implicarea tuturor categoriilor sociale și economice, mă întreb dacă îngrijitorii din familie au fost luați în considerare, au fost ascultați, uh, s-a acordat vreo atenție lor din partea autorităților pentru a răspunde solicitărilor lor, pentru că dacă în restul Europei există bune practici, deja există situații care s-ar putea replica uh, pentru a face posibil și în Italia ceea ce astăzi nu e posibil. Aș dori să închei cu o paralelă, cu paralela făcută cu situația migranților. Din păcate, modelul instituționalizării de multe ori se regăsește și în uh, situații puțin clare și apare și corupția în țara mea, în Italia, ca și în gestionarea problemei migranților. De multe ori, uh, în spatele cooperativelor care gestionează centrele de primire, care nu furnizează, de fapt, serviciile necesare primirii și um, ținerii cont de um, solicitările migranților, um, nu fac decât să umple buzunarele unora. Și, după părerea mea, din punctul de vedere al Uniunii Europene, fenomenul ar trebui monitorizat mult mai bine. Uh, și doresc să închei în legătură cu uh, Convenția de la Marrakech. Eu, ca italiancă, sunt uh, consider că este inacceptabil și sunt foarte dezamăgită de faptul că, din motiza, motivații politice banale, nu s-a ratificat încă această convinție atât de importantă. Este o rușine. Eu sper că guvernul se va mobiliza cât de repede pentru uh, a rectifica această carență gravă. Mulțumesc! Mulțumesc, Eleonora. Mulțumesc, Eleonora. Ianoca. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, am să încerc să intervin doar pe scurt. Pentru noi, membrii Comisiei PETI, a fost o audiere foarte utilă mai ales că au fost reprezentate ONG-urile care se ocupă de persoanele cu dizabilități și a fost foarte util să vă ascultăm, să vedem care sunt abordările și preocupările dumneavoastră. Eu vreau doar să subliniez o propunere concretă, urgentă, pendinte, pe, uh, pe care am auzit-o de la colegul nostru uh, reprezentând Asociația Persoanelor cu Dizabilități de Vedere, și anume Convenția de la Marrakesh, Tratatul de la Marrakesh care trebuie uh, ratificat și uh, profităm de prezența doamnei președinte să discutăm posibilitatea de a iniția o întrebare, o, o sesiune de întrebări și răspunsuri, o dezbatere pe această problemă. Regret că nu, nu mă ascultă Cecilia. Dar atât propuneam să inițiem o uh, sesiune de întrebări și de dezbatere pentru ratificarea tratatului de la Marrakesh. Cred că ar fi foarte util să încurajăm cumva uh, aderarea la acest tratat. la concluzie. Ajungem așadar la sfârșitul acestui grup de discuții. Am și eu o întrebare, nu știu dacă mi se poate acorda un răspuns rapid. O întrebare pentru doamna de la Națiunile Unite. În dezbatere s-a vorbit și despre tema numărului mic de petiții din partea persoanelor cu dizabilități, atât în comisia noastră cât și la ONU. Și s-a vorbit despre criteriile care trebuie îndeplinite pentru înregistrarea unei astfel de uh, petiții. Mie mi se pare că aceste criterii sunt oarecum restrictive. Deci ce părere aveți despre ideea ca un ONG care reprezintă persoanele cu dizabilități să se concentreze ele pe uh, înaintarea acestor petiții. Cum putem uh, îmbunătăți situația cu petițiile? Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. De fapt, este o o chestie fundamentală pentru munca pe care o facem noi. Comunitatul a înregistrat deja mai multe petiții transmise de către organizații. Singura schimbare, singurul criteriu care s-a aplicat diferit în această situație este că fiecare membru al grupului în numele căruia se, prezintă, se prezenta comunicarea va trebui să de, a trebui să demonstreze cum au fost afectate drepturile sale individuale de către faptele menționate. Deci, în ce măsură a fost afectate drepturile sale personale în contextul drepturilor generale, situații generale descrise de către deci situații generale descrise de către grupurile respective. Deci grupurile respective au înaintat o um, descriere generală, dar persoana care a reprezentat grupul de persoane afectate trebuia să se fiecare persoană trebuia să spună cum anume a fost afectat personal, individual, de către încălcările respective ale drepturilor omului. Mai avem o situație, nu știu dacă v-ați referit și la ea, dar mai avem o situație în care comitetul va ține seama de autorizația dată de către indivizii reprezentați de către organizația care înaintează o, o plângere, o petiție. Nu e nevoie de o autorizare formală, poate să fie o simplă scrisoare semnată. Poate că persoanele respective nu pot să își acorde um, autorizația, din diverse motive este deținută sau nu poate să scrie sau și mai departe. Există o marjă de manevră acolo. Acum doamna Bonanov mai dorește să spună ceva. Le vă soltanto aggiungere questo. Vreau doar să adaug un lucru. În practică, Convenția ONU spune foarte clar un lucru care Italia, care a ratificat Convenția ONU, face exact pe dos. Adică, Abandonând complet persoanele cu dizabilități în grija familiei, în practică are loc o discuție recentă în Parlamentul italian și sper că niciodată nu se va adopta această lege. Deci se ocupă doar de persoanele cu disabilități care nu mai au familie. Deci, statul se simte obligat să intervină pentru a sprijini persoanele cu dizabilități numai când numai o familie care să le sprijine. Deci, practic, statul contează pe rude pentru a oferi o asistență și în momentul în care Uh, rudele sunt distruse de oboseală pentru că se întâmplă acest lucru și deced, decedează, mă scuzați, uh, atunci persoanele cu disabilități sunt deportate uh, spre instituții care practică astfel de segregație. Deci, institute care ar trebui închise, de fapt, dar continuă să existe, dar se oferă puțină asistență calificată acestor persoane care sunt practic abandonate acolo. Și astfel Italia uită practic de aceste persoane. Și Eleonora Eri mă întreabă ce se întâmplă cu fondurile structurale. Trebuie să vedem cum sunt cheltuite aceste fonduri, dacă sunt cheltuite, pentru că, din păcate, sunt folosite mai ales uh, pentru a instituționaliza persoanele cu dizabilități care nu mai pot astfel să rămână în cadrul lor social în care au trăit întotdeauna și în care rudele încearcă să le păstreze și abandonați practic de stat, rudele se tem și au atitudini defensive față de uh, pen, copiilor și persoanele dependente de ei. Un ultim lucru. Nu uitați că la nivel național noi suntem singura asociație care reprezintă familiile persoanelor cu dizabilități și uh, nu am participat niciodată la vreo audiere pentru diferitele legi care uh, se adoptă. Această lege privind uh, segregarea, de exemplu, noi am cerut să fim audiați, bineînțeles, pentru că uh, nu ne venea să credem că Italia se ocupă de persoane cu dizabilități doar uh, când nu mai au rude. Și uh, ni s-a refuzat solicitarea. Vă mulțumesc, doamnă Bonanno. Este o dezbatere foarte interesantă, dar um, expiră timpul interpreților. Acum am să dau cuvântul președinte, președinte comisiei noastre, Peti, ca să închidă această ședință. Mulțumesc foarte mult, Soledad. Le mulțumesc tuturor celor care au um, venit ca să ne vorbească și să ne împărtășească experiențele lor. Aș dori să fiți uh, asigurați că dizabilitățile, accesibilitatea, drepturile legale, libertatea de mișcare pentru fiecare cetățean european este în centrul preocupărilor noastre în această comisie. Aș dori să vă dau un exemplu, o mică ilustrare a ceea ce am făcut la o întâlnire anterioară a Comisiei PETI de pe 17 septembrie. Am avut mai mulți petiționari și aceste petiții se referea, printre altele, la principiul tratamentul legal, adică în alte cuvinte directiva orizontală, implementarea tratamentului de la Marrakesh privind accesul um, facilitat, am înțeles că ați discutat acest lucru și în absența mea. Poate că vom discuta acest lucru și la întâlnirea coordonatorilor chiar astăzi, mai târziu astăzi. Sunt complet de acord cu cele spuse de colega Danoca și de alții în această întâlnire. Din nefericire, n-am putut sta aici chiar în, pe tot parcursul întâlnirii, a trebuit să plec altundeva. Dar toate aceste probleme sunt foarte importante pentru noi, și ne concentrăm pe ele și mai puțin de o lună în urmă am discutat cu colegii noștri despre această problemă și am trimis o scrisoare și președinției Consiliului, iar această scrisoare a fost transmisă tuturor reprezentanților permanente ale statelor membre din Bruxelles. Iată, deci este o problemă pe care ne concentrăm foarte mult. Uh, Puteți fi siguri că luăm pașii necesari ca să mergem înainte, încetul cu încetul. Tot la întâlnirea trecută ne-am concentrat pe uh, presupusa inaccesibilitatea transportului public din Bulgaria pentru persoanele cu dizabilități și cu mobilitate redusă. Ne-am concentrat și pe um, pers- probleme persoanelor cu dizabilități din Finlanda. Iată deci doar câteva dintre uh, aspectele pe care ne-am concentrat la întâlnirea Comisiei PETI de acum o lună. Astăzi mai avem o întâlnire și aș dori să ne ajutați. Dorim să înregistrăm progrese pe toate aceste dosare foarte importante. Noi reprezentăm cetățenii. Și pentru noi este o problemă serioasă, dar nu avem experiența și expertiza de care dispuneți dumneavoastră. De aceea depindem de contribuțiile dumneavoastră și de disponibilitatea dumneavoastră de a participa la un dialog care trebuie să rămână în centrul atenției, pentru că aceste chestiuni vor fi rezolvate cu timpul. Acum însă doresc să închei această ședință. Mulțumesc pentru toate contribuțiile care au fost uh, aduse, pentru toată creativitatea de care ați dat dovadă și de voința dumneavoastră de a lucra împreună cu noi. Poftă bună și ne vedem cu coordonatorii după masă. La revedere!